Mulțumesc, domnule președinte. Mi-ați dat cuvântul ca să vorbesc pe scurt. Este poate partea cea mai greu de făcut din toată misiunea mea. Avizul a fost solicitat de către Consiliu în baza articolului 306 uh, liniuța 6 din Tratatul Comunităților Europene și în avizul său de pe data de 8 martie, Curtea de Justiție și-a recentrat acțiunea spunând că s-a pronunțat în ce privește legalitatea acestui proiect de acord în baza Tratatului Uniunii Europene sau al Tratatului Funcționării Uniunii Europene. Acest aviz în ce privește compatibilitatea acordului în cauză este deosebit de instructiv, așa cum este cazul cu toate avizele pe care le-a dat Curtea până în prezent. Înainte de a intra în mai multe detalii, Aș vrea să vă spun că s-au pronunțat 25 de judecători, deci un complex de 25 de judecători s-a pronunțat pentru acest aviz și nu mi-aduc aminte din experiența proprie să fi existat un aviz în care să fie implicați atât de mulți uh, uh judecători. Au fost ascultați toți avocații generali, 21 de state membre au depus observații, plus cele trei instituții cu putere de decizie și toată această procedură a durat 20 de luni. Avizul în sine nu este complicat, este bine redactat, chiar dacă, să spunem, nu poate neapărat să fie înțeles de toată lumea, contextul general este însă mai complicat. Există un amestec de prevederi cu caracter de lege. Există regimul actual al brevetelor europene care derivează din Convenția Europeană a Brevetelor, convenție semnată la München și este un fascicol de brevete apărate pe plan național. Deci brevetele pe care le poți obține de la München în baza acestei convenții sunt naționale și fiecare parte interesată care consideră că nu i-au fost respectate drepturile de autor trebuie să depună plângere în fața unei instanțe naționale. Și dacă aceste drepturi au fost încălcate într-o altă țară decât țara de origine, trebuie să depună plângere în fața instanței din țara respectivă, ceea ce înseamnă că toată această procedură poate să fie costisitoare. Din anul 2000, în luna iulie mai precis, Comisia a făcut o propunere care este încă valabilă, cel puțin până în urmă cu câteva săptămâni, pentru a crea un uh, brevet comunitar. Însă, negocierile, din cauza dificultății problemelor pe care le cunoașteți foarte bine, uh, s-au blocat. Și știți că acum Există articolul 118 care reprezintă un temei juridic de sine stătător pentru drepturile de proprietate intelectuală și apoi există și un al doilea alineat care vorbește despre regimul lingvistic. Pentru primul caz este o procedură legislativă ordinară, pentru cel al doilea caz o procedură specială și anume este nevoie de vot în unanimitate. În acest context am văzut eșecul acestei tentative lansată în toamna anului trecut de a, um, a, crea un asemenea brevet prin procedura de cooperare consolidată. În această cooperare consolidată ar fi trebuit să participe 25 de state membre și în urma uh, votului din plenară de la uh, um, ultima sesiune s-a dat undă verde acestei cooperări consolidate, dar cum spuneam, unde vor fi implicate numai 25 de state membre. Deci am putea spune că Consiliul a găsit o soluție la una dintre problemele legate de brevetele comunitare. Dar rămâne, rămâne aspectele legate de uh, soluționarea litigiilor. Încă din anii 2005-2006 s-a discutat la Comisie despre un asemenea instrument și s-a cerut avizul curții în acest sens. Se dorea existența unui acord internațional, un acord mixt, care să aibă ca părți semnatare Uniunea de o parte Uniunea Europeană nefiind semnatară a Convenției de la München, apoi, pe de altă parte, cele 27 de state membre care ele sunt semnatare ale acestei convenții de la München, plus restul de 11 state uh, membre, pentru că uh, convenția de la München a fost semnată în total de 38 de state membre. Era vorba despre un acord negociat atât de către Uniune și ratificat de către statele membre și de celelalte state terțe. Acest acord, sub ce formă se prezintă? Se dorește crearea unei jurisdicții pentru brevetele europene și pentru brevetele comunitare. Ar fi vorba despre o instituție nouă, care încă nu există așadar, care ar avea propria sa personalitate juridică, ceea ce poate să pară uh, ciudat, vorbim despre o jurisdicție care să aibă personalitate juridică, deci să spunem că este puțin ciudat. Și din această instituție ar face parte un tribunal de primă instanță și o curte de apel. Acest tribunal de primă instanță ar fi compus din atâtea camere de judecată pe, pe cât uh, state uh, naționale semnatare. Poate că nu o să fie o corespondență exactă între uh, numere, ca să spun așa, pentru că uneori există și jurisdicții regionale în statele naționale. Oricum vor exista judecători și specialiști în domeniul brevetelor și toți aceștia împreună vor uh, face parte dintr-o jurisdicție aparte și ei vor fi sesizați atunci când va trebui interpretat uh, dreptul comunitar sau când acestei instanțe îi vor fi adresate întrebări uh, pentru interpretarea dreptului comunitar. Deci aceasta acesta era contextul avizului dat de curte pe 8 martie 2011 și știți că în acest aviz Curtea de Justiție era defavorabilă creierii acestei noi instanțe, acestei noi jurisdicții. Dacă doriți să-mi adresați întrebări, uh, am să vă răspund cu plăcere și am să precizez uh, anumite puncte. Să nu uităm că a existat și o problemă de admisibilitate domnii Pirilio uh, și colegii săi, precum și mai mulți agenți ai Parlamentului European, au vorbit despre problema de admisibilitate, pentru că noi am estimat că exista un dezechilibru instituțional. De la primul său aviz, votat din 2002, Parlamentul nu fusese niciodată asociat uh, în cadrul procedurii de consultare la acest regulament care se afla pe masa de lucru a Consiliului. Și noi am estimat că în aceste circumstanțe Parlamentul nu fusese suficient de mult asociat. Curtea nu a acceptat acest argument, nu l-a reluat și a reformulat lucrurile. Ni s-a răspuns că recurgere la articolul 218 uh, de cererea unui aviz. Această recurgere se poate face în faza de pregătire a unor negocieri, dar nu este nevoie de o, uh, vreo concertare între părțile interesate înainte de a se poate face această cerere de consultare. Și Curtea de Justiție mai adaugă, și este foarte important, am în vedere ceea ce v-am spus până acum, că ea poate să ia o hotărâre fără să aștepte rezultatul legislativ a vreunor proceduri în curs uh, uh, în unele state membre. Și că nici nu trebuie să aștepte să știe care va fi soarta victorului regulament în ce privește brevetul comunitar. Deci curtea face bine o uh, separare între evoluția problemelor legislative de exemplu, în cadrul mecanismului de cooperare consolidată și uh, uh, problema de compatibilitate a acestui acord cu uh, um, tratatele europene în vigoare. Deci că e vorba despre ce este prevăzut la articolul 118a sau 118b, uh, Curtea a spus că putea să se pronunțe, cum spuneam, fără să aștepte rezultatul uh, procedurilor naționale în curs sau a procesului legislativ în curs. În baza articolului 300, alineatul 6, Comisia ar fi putut să sesizeze Curtea de Justiție, însă, de când a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, acest lucru nu o să mai fie cu putință, pentru că, în baza articolului 218 din tratatul de la Lisabona, de acum înainte, Parlamentul European trebuie să fie ținut la curent cu orice fel de progres uh, cu privire la un acord internațional pe care Comisia ar vrea să îl încheie. Deci, această manieră de a acționa a Consiliului și a faptul că uh, informează uh, Parlamentul numai uh, în mod facultativ, așa, asemenea evenimente nu o să se mai poată produce și situația va evolua, va evolua mă scuzați, în favoarea noastră. Cum vă spuneam, se dorește crearea unui sistem uh, uh, jurisdicțional complet autonom și s-a pus în întrebarea dacă această nouă structură jurisdicțională este conformă cu structura jurisdicțională a Uniunii. Și citez, reamintim elementele fundamentale a ordinii juridice și jurisdicționale în Uniunea Europeană, așa cum sunt ele prevăzute în tratatele fondatoare și dezvoltate în jurisprudența curții. Și apoi, curtea explică într-un pasaj pe care recomand tuturor studenților în drept, deci explică care este sistemul jurisdicțional al curții și apoi explică un lucru despre rolul judecătorului național. Și potrivit formulei o, președintelui Locur, unul dintre mari președinți ai curții, spune că judecătorul național este un judecător de drept comun. Deci, Curtea spune în avizul său că este de competența jurisdicțiilor naționale și a curții să garanteze aplicarea dreptului uh, comunitar în toate statele membre, precum și protecția drepturilor uh, cetățenilor. Apoi spune că judecătorul național împreună cu curtea îndeplinește o funcție care a fost care le-a fost atribuită în comun pentru a asigura respectul dreptului în uh, interpretarea și aplicarea tratatelor. Deci curtea insistă asupra acestui binom um, în care, potrivit uh, căruia funcționează judecătorul național împreună cu uh, Curtea de la Luxemburg. Apoi vorbește mai precis despre acest instrument nou, această instituție nouă, o jurisdicție autonomă și constată că nu face parte din cadrul jurisdicțional al Uniunii în baza articolului 218. Apoi constată că această jurisdicție dacă ea ar trebui să se ocupe în mod exclusiv de brevetele europene și apoi de brevetele comunitare, această jurisdicție ar avea esențialul competențelor materiale care în general sunt de competența jurisdicțiilor naționale și ar trebui să se ocupe nu numai de litigiile care țin de brevetele comunitare, ci și de brevetele naționale. Dar până la urmă, nu acesta este principalul reproș pe care îl face curtea acestei noi jurisdicții. Îi reproșează și altceva și am să vă citesc. Alinatul 78 din uh, acest aviz. Jurisdicția internațională care este prevăzută în acest acord este chemată să aplice și să interpreteze nu numai prevederile din viitorul acord internațional, ci și din uh, regulamentul privind brevetul comunitar, precum și uh, prevederile din alte acorduri similare. Iar prevederile relative la dreptul de proprietate intelectuală, la dreptul concurenței, la piața internă și până la drepturile fundamentale în ce privește drepturile proprietății, toate acestea ar deveni de competența acestei noi jurisdicții. Deci, curtea ajunge la concluzia că această nouă instituție ar avea o competență destul de specială și conchide că această instituție privează jurisdicțiile naționale de facultatea de um, a adresa întrebări preliminare de interpretare a dreptului comunitar. Și dacă îmi dați voi, aș vrea să citez o altă formulare foarte frumoasă. Statele membre nu ar putea să delege competența pentru asemenea litigi unei jurisdicții create în urma unui acord internațional care ar priva instanțele naționale de misiunea lor de aplicare a dreptului Uniunii. În calitate de judecător de uh, ghilimele, deschid ghilimele drept comun, uh, închid ghilimele, deci în calitatea pe care o au acești judecători de drept comun, uh, prevăzută în tratate, la articolul 218 și așa mai departe. Deci faptul că judecătorul nostru banal cel din tribunalul de la colțul străzii nu mai poate să sesizeze curtea, deoarece omologul său, care a fost creat, nu are această capacitate în urma acordurilor, ar fi o uh, conturnare a prevederilor tratatelor în vigoare. Și mai reamintește jurisprudența și regulile de nerespectare de care s-ar face vinovate statele funcția de interpretare a dreptului comunitar în toată amplitudinea sa ar fi încălcate. O regulă fundamentală a sistemului nostru este următoarea. Statele membre nu pot să fie uh, responsabile pentru proasta aplicare a dreptului comunitar. Deci, responsabilitatea statelor membre nu va putea să fie uh, uh, puse sub semnul întrebării decât în fața jurisdicțiilor naționale. Deci controlul jurisdicțional care ar trebui să fie garantat pentru concetățenii noștri n-ar mai fi asigurat dacă aceste noi competențe ar fi exclusive pentru noua instituție și nu ar mai fi și de competența instanțelor naționale. Iată de ce Curtea, în concluzie, spune că această nouă instituție, această nouă jurisdicție nu este compatibilă cu uh, jurisdicțiile uh, comunitare așa cum sunt prevăzute în tratate. Și acum ajungem la uh, ultimele fraze. Atunci când un tratat, sau mă rog, aici un acord, un tratat, când acesta este declarat incompatibil, acesta este ori revizuit, ori păstrăm acordul ca atare și ajungem la revizuirea tratatelor uh, europene. Personal, nu cred că trebuie să recomandăm aici o revizuire a tratatelor europene, cu atât mai mult cu cât trebuie să nuanțăm. Există două modele, două precedente. Deci, în 1994 ne-am întrebat cum s-ar împăca aderarea la Convenția Europeană a Drepturilor Omului și uh, Tratatul Comunitar și atunci Curtea de la Luxemburg a avut obiecții puternice și prin urmare am recomandat revizuirea tratatelor europene și știți ce s-a întâmplat cu faimosul articol 6 și cu adoptarea Cartei Drepturilor Fundamentale. Nu suntem într-o situație similară. Cred că mai degrabă suntem în celălalt uh, scenariu, precum cel cu privire la spațiul economic european, unde, uh, după un aviz negativ al curții asupra uh, primei versiuni a um, uh, tratatului, s-a hotărât modificarea acestui acord uh, privind spațiul economic european. Și acesta, aceasta această a doua versiune a făcut și obiectul unui aviz al curții, dar s-a primit un aviz pozitiv. Deci îmi închipui că și în ce privește această nouă jurisdicție uh, va fi o soluție de acest tip. Dar colegii noștri de la Comisie și poate și cei de la Consiliu vor putea să ne spună exact ce opțiune va fi aleasă. Acum, dacă îmi dați voi, aș vrea să vă mai spun câteva cuvinte despre un alt subiect fierbinte. Ce se va întâmpla cu acest mecanism de cooperare consolidată? Având în vedere peripețiile afacerii uh, în curs. Așa cum spune curtea, probabil că vor exista trei texte legislative distincte. Mai întâi, regulamentul despre brevetele comunitare, apoi un alt regulament cu privire la regimul lingvistic al acestor brevete și apoi un act, un instrument juridic, apropo de soluționarea litigiilor. Primele două texte eh, merg mână în mână și însă primele două nu sunt neapărat Uh, uh, legate de cel de-al treilea. Deci va exista un regulament ce privește brevetele, apoi în ce privește regimul lingvistic, dar se poate foarte bine să nu existe și un uh, text de soluționare a litigiilor. N-ar fi uh, scenariul cel mai fericit, dar este posibil. Numai viitorul ne va putea spune cum se vor desfășura toate aceste demersuri care va fi uh, deznodământul, însă riscă să apară noi probleme, pentru că dacă nu se creează nouă instanță, până la urmă toată munca va cădea pe umerii curții pentru soluționarea acestor litigi. Și rămâne să vedem ce recomandări va face Comisia și dacă se vor găsi alte căi de ieșire. Sper că nu v-am plictisit prea mult, pentru că subiectul nu era neapărat uh, unul uh, prea uh, vesel. președinte. Am ascultat cu mare atenție intervențiile anterioare. A fost o prezentare foarte sistematică și foarte logică și acest lucru confirmă din nou faptul că în urma acestui aviz al Curții de Justiție și a îndoielilor pe care le aveam cu privire la etapa următoare, serviciul juridic a reușit să abordeze aceste îndoieli, îndoieli uh, exprimate și de către comisie. Cred că cel mai bine ar fi ca uh, președinția și uh, Consiliul să nu încerce să își mențină poziția și să nu o corecteze. Ar trebui să fie mai puțin încăpățânați. Pentru că, dacă nu, în situația economică actuală și în uh, contextul cooperării consolidate, nu avem niciun fel de posibilitate. Avem nevoie de un impuls pentru o acțiune comună pe baza acestei, acestui aviz al Curții de, Euro Curții de Justiție. Ar trebui să încercăm să punem bazele unui brevet european, dar nu așa cum este el prevăzut acum. Pentru că altfel asta ar fi în, în dezavantajul tuturor. Doamna Lichtenberger, vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru intervențiile dumneavoastră. Cred că este foarte important să citim sentința și uh, să vedem în context explicațiile pe care tocmai le-am primit. Îmi cer scuze, dar trebuie să vă spun că nu am așteptat la altceva decât la faptul că vom ajunge în această etapă și că vom avea exact aceste probleme. Este vorba în principiu despre competențele din interiorul Uniunii Europene, despre distribuția uh, competențelor între statele membre și Parlamentul European, Comisia și apoi ce fel de tipuri de reglementare sunt posibile. Acest lucru a fost uh, deja controversat din momentul în care Uh, s-a, uh, s negociat tratatul. Am încercat atunci să stabilim unele uh, direcții clare. Însă au fost lucruri care au rămas nerezolvate. Statele membre, drept urmare, au trebuit să preia anumite competențe în mod obligatoriu. și insistă să păstreze aceste competențe. Mă refer la faptul uh, că un subiect precum uh, urmărirea în instanță a uh, încălcărilor de mediu transfrontaliere au fost într-o situație similară. Însă rămâne de văzut cum putem ieși din această dilemă dacă vom încerca să întrebăm Consiliul, eu nu cred că va veni cu un alt răspuns sau că va putea să vină cu un alt răspuns decât referirea la uh, distribuția competențelor. Însă aș avea o observație critică. Vedem că există trei piloni pentru acest subiect. Odată problema brevetului în general, apoi aspectul lingvistic și, în al treilea rând, aplicarea. Ei bine, vedem că există acești trei piloni, însă trebuie să îi păstrăm împreună. Nu are niciun sens să creăm un brevet european dacă nu avem niciun fel de soluție cu privire la aplicarea sa. O soluție care să fie în armonie cu împărțirea competențelor între instituții și statele membre, dar și un brevet care să nu cauzeze mult mai multe costuri. Facem, întreprinde multe acțiuni astfel încât cei care depun cereri de brevet să uh, aibă costuri mai mici și practic mai multe posibilități. Așadar, întreaga inițiativă trebuie să fie menținută ca pachet. Problema lingvistică va rămâne în continuare, eu așa prevăd, dar esențial este ca nu, pe de o parte, să creăm un sistem și, pe de altă parte, să nu-l putem aplica. Pentru că asta ar fi ceva care nu corespunde ideii în sine a unui brevet european. După ce am auzit uh, ceea ce s-a spus, mă tot gândesc cum ar putea să uh, arate o soluție. Ideea cu o curte specializată a fost deja eliminată, dar ar fi fost oricum foarte problematică. Avem problema aplicării în, prin intermediul statelor membre, care mi se pare foarte complicată, chiar și dincolo de aspectele juridice, complicată și în niciun caz uh, o, o idee care să uh, economisească costuri. Eu sper uh, că vom avea propuneri din partea Comisiei și a Consiliului pentru a vedea cum putem rezolva această dilemă. La ora actuală eu nu întrevăd o posibilă soluție. O astfel, o soluție care să și îndeplinească obiectivele pe care ni le-am uh, impus prin acest brevet. Poate vom avea uh, nevoie de o, o nouă uh, rundă de negocieri în care să rediscutăm uh, instituțiile, competențele. Uh, am încercat asta prima dată. Nu a fost posibil. Eu mă tem că, mai ales după toate discuțiile cu privire la Constituție, situația este uh, chiar mai dificilă, pentru că statele membre devin din ce în ce mai protectoare față de propriile lor competențe și acest lucru nu va face decât să se accentueze în viitor. Aș spera așadar să avem o procedură transparentă, menținerea celor trei piloni într-un singur pachet și o informare cât se poate de uh, curând cu privire la percepția Comisiei și a Consiliului cu privire la modul în care putem să găsim o soluție. Vă mulțumesc. Dankeschön, Herr Kollege Karim, bitte. Thank you, Chairman. It's quite clear that um, without Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte clar că fără o procedură de aplicare, orice regim de brevete pe care îl vom impune va fi lipsit de valoare. Am creat practic mai multă incertitudine și am creat un instrument care nu ar fi util în niciun mod celor pe care tocmai încercăm să-i ajutăm. Multe, am auzit multe întrebări astăzi, uh, dar nu-mi vin prea multe răspunsuri. O întrebare care nu a fost menționată, însă înainte să vă spun această întrebare, trebuie să vă spun că toți cei care uh, au lucrat în, în domeniul juridic s-au întâlnit destul de des cu legislație care nu este întotdeauna uh, potrivită. Și pur și simplu te gândești că dacă în momentul în care uh, legislația a fost creată Um, legiuitorul ar fi avut o perspectivă mai largă, nu s-ar fi ajuns în instanță cu problemele cu care se ajunge. Și cred că în această situație ne aflăm acum. Nu trebuie să fim foarte alarmați că am ajuns în această etapă. Așadar, întrebarea care nu s-a ridicat, după părerea mea, este cea mai importantă din punct de vedere practic, și anume, ne aflăm în situația de față, s-au făcut o serie întreagă de propuneri cu privire la modul în care am putea să progresăm, însă răspunsul de care am eu nevoie este când când va veni comisia cu un răspuns la noi și să ne spună, uh, pe baza uh, consultărilor pe care le-am avut, aceasta este calea pe care trebuie să o urmăm. Cu cât mai repede se face acest lucru, cu atât mai puțin se va crea oportunitatea să apară întrebări bazate pe întrebări bazate pe întrebări. Este un mod foarte nesănătos uh, de a... ar fi un mod foarte nesănătos de a continua. Deci, orice fel de întârziere ar crea o astfel de uh, situație și cred că trebuie să evităm asta. Întrebarea mea către comisie este următoarea. Când vor uh, veni cu unele propuneri concrete? Vă mulțumesc. Domnul Baltazar, vă rog. Grazie, președinte. Eu cred... Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că trebuie să spunem foarte simplu că acest aviz al Curții de Justiție este un obstacol enorm pe a creării brevetului comunitar. Deoarece scopul acestei întregi activități era să aibă un patent unic care să fie valabil în toate statele europene. Ori posibilitatea ca această înregistrare în toate statele membre ale Uniunii Europene și apoi în toate statele care făceau parte din mecanismul cooperării consolidate, acum pare că nu mai este posibilă și apoi ne doream să stabilim regimul lingvistic și apoi să creăm un organ centralizat care să aibă putere de decizie în acest domeniu. Însă, acum, aspectul jurisdicțional este pus sub semnul întrebării. Noi ne doream și o simplificare a procedurilor și a costurilor. Era fundamental să ajungem la acest scop. Din avizul Curții de Justiție putem să reținem și câteva sugestii cu privire la oportunitatea și posibilitatea de a rezolva problema uh, accesului la aceste uh, uh, proceduri de uh, punere de întrebări preliminare pentru interpretarea dreptului european. Deci um, acest drept pe care îl au instanțele naționale față de Curtea Europeană de Justiție. Deci se spune că din cauza creării acestei noi jurisdicții, instanțele naționale uh, ar fi private de acest drept care le este conferit de tratate. Ori, răspunsul pe care îl așteptăm noi de la Comisie este cum vom reuși să răspundem la această obiecție fundamentală pe care a făcut-o Curtea de Justiție și în același timp să reușim să uh, salvăm, să păstrăm acest scop final de a avea, a avea o unică jurisdicție. Căci dacă facem regulamentul, uh, decidem în ce privește uh, regimul lingvistic și apoi ne așteptăm ca aplicarea dreptului comunitar și aplicarea uh, și soluționarea legii, um, aplicarea legii și soluționarea litigiilor să fie numai de competența instanțelor naționale, nu am făcut mare lucru. Pentru că până la urmă repetăm Uh, situația de azi. De fiecare dată când ești titularul unui brevet, trebuie să mergi să poți să-ți apere drepturile în fiecare dintre statele membre și apoi trebuie să uh, te înfrunți cu jurisdicția din fiecare stat membru. Noi vrem să reducem costurile. Să avem un oficiu central al brevetelor, unul și același pentru toți, dar în cazul în care apar litigii, să zicem, litigiul cel mai banal, o neînțelegere în ce privește titularul acestui brevet. Ce trebuie să facă acest titular? Să meargă să-și apere drepturile și în Germania, și în Franța, și în Regatul Unit și să aibă riscul ca în fiecare instanță, în parte, din fiecare stat, să se dea o hotărâre complet diferită și interpretarea să fie în funcție de sensibilitatea judecătorului pentru că fiecare judecător are această uh, uh discreție de uh, a uh, propriilor uh, sale sensibilități atunci când dă un aviz. Iată de ce cred că pentru a reuși construirea acestui edificiu al brevetului comunitar, fie chiar și în cadrul mecanismului de cooperare consolidată, avem neapărat, dar spun neapărat, nevoie de crearea acestei instanțe unice și acestei jurisdicții unice. Trebuie să lucrăm asupra regulamentului, asupra regimului lingvistic, dar am ajunge într-un drum fără capăt dacă nu reușim să rezolvăm și problema jurisdicției. Deci, foarte pe scurt. Eu repet faptul că propunerea pe care a făcut-o domnul comisar Barnier nu ne-a ajutat prea mult. Trebuie să spunem acest lucru, deoarece s-au creat diviziuni politice. Chiar dacă vorbim noi despre o minoritate de state care sunt opuse. Și e vorba despre o chestiune care structural este complicată și dacă și din punct de vedere uh, economic complicăm lucrurile și în plus din punct de vedere lingvistic, atunci se transformă într-un talmeș-balmeș. Dar aici am ajuns pentru moment. M-a impresionat faptul că 25 de state membre au aderat la această propunere din punct de vedere politic cântărește greu o asemenea constatare. Iar statele care sunt împotrivă, deși sunt state foarte importante, eu, din punctul meu de vedere, Italia este cea mai frumoasă țară de, pământ, de pe pământ și cel mai frumos stat, dar statele care sunt împotrivă sunt minoritare. Trebuie să ținem cont de acest lucru. Un al treilea lucru, se vede clar că chestiunea jurisdicțională este distinctă de alegerea regimului lingvistic sau despre um, sau de metoda cooperării consolidate. În argumentele curții, care sunt de natură juridică, se spune clar că judecătorul național și statul membru nu poate să fie privat de o funcție care deja vine instituită, dar există o cale de ieșire. Eu unul am o părere ușor diferită de cea a colegului meu Baldasare. Eu aș face să meargă mână în mână și în același ritm chestiunea uh, jurisdicțională cu cea lingvistică. Nu trebuie să așteptăm ca primele două regulamente să fie deja discutate și votate înainte să ne ocupăm de chestiunea jurisdicțională. Eu cred că toate trebuie să meargă împreună, pas cu pas. Și haideți să găsim o soluție jurisdicțională care să respecte acest drept uh, preliminar al judecătorului național, pentru că nu putem să nu-l respectăm. Scrie clar acest lucru în avizul curții. Și apoi să găsim o soluție eficientă ca să nu uh, obligăm întreprinderile să meargă, să-și apere drepturile toate cele 27 de state membre. Apoi, un alt lucru care privește atât cooperarea consolidată cât și regimul lingvistic, aș vrea să spun că la sfârșitul mandatului său, președinția belgeană a făcut o propunere deosebit de interesantă și nu înțeleg de ce domnul comisar Barnier a lăsat-o deoparte. Și uh, în baza acestei propuneri, uh, dreptul statului și dreptul judecătorului național era respectat pentru că se păstra posibilitatea ca brevetul să fie în limba uh, statului de origine și apoi eventual să fie tradus într-una dintre limbile oficiale ale brevetului comunitar, în caz că nu uh, se lărgea regimul lingvistic. Aici sunt foarte de acord cu uh, președintele că nu are sens să fim paralizați și nu putem să lăsăm întreprinderile să aștepte. Ele nu pot aștepta atât de mult. Mulțumesc, doamna Frölinger.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 and there uh, are things here such as uh, reducing costs. Se dorește reducerea costurilor, reducerea sarcinii administrative uh, și alte obiective. A fost foarte interesant, deoarece am ajuns la concluzia că există o tendință a, a acestor sisteme de a trece la o înțelegere cât mai largă în ceea ce privește buna reglementare. Această tendință a fost stabilită atât la nivel, nivelul statelor membre cât și la nivelul Uniunii Europene. Se pare că uh, obiective diferite ale acestor analize de impact duc la sisteme diferite la urma urmei. Așadar, dacă este să luăm nivel, nivelul european, comunitar. Așa cum am spus deja, în mod tradițional s-a pus uh, accentul pe reglementare. S-a pus pe, pe la s-a pus accentul pe dereglementare mai mult. După, uh, în terminologia noastră, acest lucru se referă la o la obiectivul unei reglementări mai bune. La nivel, uh, la nivel comunitar există sisteme de sprijin mult mai bine uh, dezvoltare, există unități care se ocupă de analiză de impact în cadrul diferitelor uh, direcții generale. Așadar, sistemul sistemul care există la nivel comunitar funcționează mai bine decât sistemele care există la nivelul statelor membre. Cu toate acestea există lucruri care pot fi îmbunătățite și aș dori să mă refer la câteva domenii acum. For instance, from the uh, study by the Court of Auditors. Un studiu al um, Curții de Conturi um, a avut rezultate similare cu ale noastre uh, alegerea când se folosește o, o evaluare a impactului sau nu, nu este întotdeauna sistematică. Există mult loc să se facă analizări ale impactului într-un uh, mod uh, sistematic, lucru care aduce la uh, mai bune, la mai multe beneficii. Apoi, opțiunile Uh, de politică nu sunt, opțiunilor de politică nu li se acordă suficientă atenție, inclusiv uh, opțiunie, opțiunii de a nu acționa, practic, opțiunii de a uh, păstra status quo-ul. Consultarea, de asemenea, și din punctul de vedere al curții de conturi, Um, nu este utilizată în mod eficace în toate etapele uh, analizei de impact. În plus, un alt aspect important din um, studiul făcut, din uh, lucrările Curții de Conturi, este faptul că foarte rar se pot uh, influența selec se poate influența sele selecția dintre mai multe opțiuni de politici. Se știe destul de bine că analiza de impact nu este utilizată prea des în afara comisiei, și anume în cadrul Parlamentului sau al Consiliului. Discuțiile cu privire la analizele de impact în interiorul comisiei, nici acestea nu sunt foarte sistematice, însă există exemple de bune practici. Unele aspecte generale cu privire la analiza de impact la nivel european se referă la faptul că anumite inițiative sunt văzute în mod izolat. Um, integrarea orizontală a analizelor de impact nu se întâmplă de fiecare dată, ceea ce înseamnă că există riscul fragmentării legislative și a unor reglementări care se suprapun Uh, pentru aceleași probleme, reglementări care sunt emise de către diferite foruri și diferite agenții ale Comisiei. Apoi este vorba și de uh, evaluările ex post pentru uh, regulamente și uh, sfera de aplicare ale acestora. Și acestea trebuie să fie legate de evaluarea de, de analiza impactului. În ceea ce privește recomandările pentru sistemul european, am identificat o serie de posibile îmbunătățiri. În primul rând, o evaluare mai echilibrată a opțiunilor de uh, politici, care să includă și uh, opțiunea lipsei de acțiune. Apoi, consultarea în toate etapele evaluării, dar mai ales în uh, ceea ce privește ultimele variante, ultimele versiuni ale uh, raportului. Apoi, mecanismul de feedback, uh, și anume modul în care analizele de impact pot să ofere um, recomandări pentru legislație. nu există o legătură foarte clară între valorile de impact și um, propunerile care se fac din punct de vedere al politicilor. Credem că aici ar putea fi loc de îmbunătățiri. Un aspect iarăși important sunt evaluările ex post, dar și luarea în considerare a aspectelor orizontale ale legislației atunci când sunt efectuate analize de impact. mergând mai departe către rolul uh, Parlamentului European, ceva ceea ce a apărut destul de des este faptul că foarte, că Parlamentul European ar trebui să fie implicat într-o etapă cât mai timpurie, o cale pentru aceasta fiind o mai mare transparență în uh, elaborarea foilor de parcurs și a termenilor de referință pentru aceste valori de impact. Apoi ar trebui să existe o implicare a um, diferitelor servicii ale Parlamentului în acest uh, sens, astfel încât uh, evaluările de impact să fie discutate în mod sistematic. În plus, s-ar putea adopta mai, s-ar putea uh, asigura mai multe resurse Parlamentului European pentru Uh, astfel de evaluări ale impactului. Pentru a trece în, mai în profunzime la nivelul național, uh, e bine, acestea, nivelul, nivelurile, uh, sistemele naționale au constituit partea cea mai importantă a studiului nostru. am observat că ceea ce este văzut ca uh, bună practică este, uh, depinde de obiectivele sistemelor naționale. Multe state membre și în multe state membre sistemele funcționează în scopul în care au fost elaborate, însă în multe state membre nu se pot vedea toate exemplele de bune practici. Unele state au un uh, nivel mai ridicat, altele Uh, nu. Bineînțeles, nu există un sistem ideal sau perfect de uh, evaluare ale impactului, pentru că uh, evaluările de impact sunt menite să aibă diferite scopuri. Am să vă dau unele exemple de diferențe la nivel uh, național, experiențe pe care le-am uh, colectat la nivelul statelor membre. În ceea ce privește contextul și sfera de aplicare ale sistemelor naționale, am observat că în anumite state membre uh, evaluările de impact sunt uh, foarte puternic ancorate în legislația națională, chiar din uh, anii 80, în Regatul Unit, Danemarca, țările de jos. Pe de alte părți, acest sistem este relativ nou în alte țări, cum ar fi Polonia și Italia. Unele țări au impus uh, reglementări pentru Uh, evaluări de impact, dar sistemul a fost creat numai de curând, cum ar fi în Franța. Ne am ajuns la concluzia că există o diferență între um, sensul mai larg al unei mai bune reglementări, dar și interpretarea acesteia. Există diferite si sisteme în sensul că unele se axează pe reducerea cantității de legislație uh, produsă, să-i spunem așa, în Franța și în Italia, însă în alte țări există un accent pus pe reducerea sarcinii administrative. În Danemarca, de exemplu, aici este accentul principal. Alte sisteme au o abordare mai largă în care uh, analizează sarcina administrativă, costurile, dar și aspecte mai largi. Bineînțeles, tipologiile nu sunt foarte stricte, dar noi încercăm să facem aceste diferențieri între diferitele sisteme. În ceea ce privește area de aplicare, în general, niciodată nu uh, se aplică întregului sistem legislativ de cele mai multe ori există anumite aspecte care sunt acoperite. În plus, am putut observa că există diferențe în momentul um, procedurii legislative în care există evaluarea, în care intervine această evaluare a impactului. Uneori intervine de la bun început, a, a, în alte cazuri în timpul elaborării propunerii legislative. Analizând aspectele metodologice, putem vedea următoarea diferență. Diferența între un sistem integrat și un sistem specific. În țările de jos și în Danemarca, de exemplu, se fac mai multe evaluări de impact care, de exemplu, uh, analizează în mod separat impactul asupra mediului și asupra mediului afacerilor. În alte țări, cum ar fi Regatul Unit, Sistemul este integrat încercând să includă toate uh, posibilele uh, tipuri de impact într-un singur document. O altă distinție pe care am făcut-o a fost dacă această evaluare a impactului se face într-o singură etapă sau în mai multe etape. Avem aici exemplul Danemarcei și al țărilor de jos, în care evaluările de impact au loc în primele etape. Uh, și întâi are loc o evaluare mai generală, apoi au loc uh, evaluări mai uh, detaliate a anumitor puncte. În ceea ce privește metodologia, în general, am putut vedea că orientările pentru evaluări de impact de cele mai multe ori sunt similare. Se, se există o abordare pe etape, se analizează diferitele impacturi și așa mai departe. Același uh, lucru este valabil și în Uniunea Europeană. Însă există unele, diferenți, unele diferențe. Când analizăm opțiunile politice, unele sisteme se, se uh, axează mai mult pe anumite opțiuni, pe când alte sisteme încearcă să analizeze, uh, să acorde aceeași pondere în analiza lor tuturor opțiunilor politice. Și nu în ultimul rând, unele state membre au metode foarte bune cantitative pentru evaluarea costurilor, cum ar fi Regatul Unit, Danemarca, țările de jos. Aici uh, aceste mecanisme au fost elaborate acum um, foarte mult timp și au fost foarte bine integrate în sistemul de evaluare a impactului. Dacă ne uităm la aspecte ce țin de guvernanță și controlul calității, putem vedea următoarele lucruri. Există puține exemple de organe uh, centralizate de controlul calității care se uh, concentrează exclusiv pe evaluarea de impact. Există actal în țările de jos, și uh, un organism în Regatul Unit, dar acestea sunt uh, unele exemple destul de rare. De multe ori, controlul calității este una din funcțiile unui organism care are mai multe competențe, cum ar fi uh, um, Cancelarea primului ministru din Polonia sau Consiliul de stat în Franța. Acestea se ocupă de controlul calității, dar și de multe alte lucruri. Iar acest lucru are implicații și în ceea ce privește resursele. În alte cazuri, există organisme independente care uh, se referă la anumite aspecte ale um, evaluărilor de impact. Există, de exemplu, în Germania un astfel de organism care se ocupă exclusiv de sarcină administrativă și costurile pentru conformitate. De exemplu, în Ungaria există un uh, corp de experți care analizează numai anumite aspecte foarte specifice. De multe ori, supravegherea sau controlul calității este mai degrabă un proces legislativ. Se verifică dacă au fost uh, efectuate anumite etape, dar nu există o metodologie neapărat pentru a verifica calitatea reglementărilor. Este ceva destul de des uh, întâmpinat în Uniunea Europeană. În Ungaria, de exemplu, pur și simplu se verifică dacă s-a efectuat sau nu evaluarea de impact. În ceea ce privește consultarea, și acesta este un uh, aspect foarte important când este vorba de valorile de impact. Prima diferență este în ceea ce privește momentul când are loc poate avea loc într-o etapă timpurie, cum este cazul în Germania, unde uh, consultările pot să ofere uh, impulsuri pentru evaluarea de impact. În alte țări, consultarea are loc după ce această evaluare a fost efectuată. Bineînțeles, aceste alegeri au anumite implicații. Consultările au ca obiectiv să ofere impulsuri pentru uh, legislație și să uh, ofere viziunea actorilor uh, sau părților interesante într-o etapă timpurie. În momentul în care consultarea are loc într-o etapă mai târzie, bineînțeles, uh, contribuția prin consultare este redusă. Bineînțeles, există și variante mai formale sau mai puțin formale. De exemplu, în țările de jos, procesul este relativ informal din acest punct de vedere. De asemenea, un aspect interesant este faptul că consultarea poate fi văzută ca un mecanism de control de calitate, care poate să îndeplinească aceleași funcții ca un organism independent de Uh, controlul calității. Acest lucru este menționat foarte des în contextul Germaniei, unde, are loc consultați, unde au loc consulta, um, consultații um, ale um, părților interesate și care sunt văzute ca un mod de a evalua calitatea. Rezultatele uh, sunt iarăși un mod de a diferenția evaluările de impact, și anume pentru a vedea la ce sunt folosite. În primul rând ne-am uitat la formatul acestora. Pot fi uh, rapoarte, memorandumuri, um, diferite tipuri de fișiere. Există așadar multe formate diferite. Evaluările de impact sunt utilizate în diferite scopuri și sunt interpretate în mod diferit. Uneori este considerat ca un instrument de comunicare și de consultație, de consultare um, care este folosit de către legiuitori apoi. Uh, De multe ori, uh, parlamentele uh, folosesc uh, evaluările de impact în acest mod, în Danemarca, Germania, Regatul Unit. În cazul Italiei, de exemplu, putem vedea că evaluările de impact sunt utilizate ca un fel de justificare a unor acțiuni care au fost întreprinse. În Germania, de exemplu, am, ni, ni s-a dat exemplul uh, conform căruia această eh, evaluare de impact este utilizată ca un proces pentru îmbunătățirea propunerii legislative. Și, nu în ultimul rând, grupurile țintă sunt diferite, respectiv cine primește și utilizează aceste valori de impact. Poate fi vorba numai de organisme guvernamentale, cum este în cazul Ungariei, poate să fie guvernul și parlamentul, cum este în cazul Italiei, sau poate fi vorba de guvern, parlament, dar și alte uh, părți interesate externe. Ceea ce înseamnă că, practic, această uh, evaluare poate fi uh, accesibilă aproape oricui. Ultima parte a acestei uh, prezentări este să încercăm să analizăm bunele practici. Am încercat să facem o diferențiere între uh, Uh, bune practici la nivel general și unele bune practici la un nivel specific, lucruri care ar trebui să fie făcute dacă evaluarea de impact are un anume obiectiv. În ceea ce privește nivelul general, evaluările de impact se fac pentru o serie întreagă de, uh, iniția- o serie întreagă de inițiative și efectuarea lor sistematică este un aspect pozitiv. În plus, efectuarea unei, ast unei astfel de evaluări um, trebuie să fie făcută cât mai timpuriu în cadrul unui proces, pentru că permite impulsuri uh, din partea părților interesate care pot să uh, îmbunătățească propunerea legislativă. Apoi, luarea în considerare sistematică a diferitelor opțiuni. Practic, tratarea tuturor opțiunilor în mod egal. Controlul de, controlul de calitate și um, verificarea la un nivel, la diferite niveluri și un feedback eficace. Ce înseamnă asta? Trebuie ca uh, controlul calității să fie la fel în toate evaluările de impact sau în mai multe astfel de valori, însă în același timp controlul calității trebuie să fie decentralizat într-un anumit fel, astfel încât să se poată facă apel la diferiți experți și asta cât se poate de repede. De exemplu, la nivel european, unitățile de um, evaluare a impactului uh, individuale ale uh, comisiei. Alte um, bune practici depind de obiectivul evaluării de impact care este efectuată și am să le trec în uh, revistă acum. Reducerea cantității de noi uh, acte normative care uh, poate uh, nu ar fi necesare, ei bine, acesta poate să fie un obiectiv Metoda este foarte importantă aici, pentru că evaluarea impactului ar trebui să poată arăta că lipsa unei acțiuni poate să fie cea mai bună opțiune. În ceea ce privește guvernanța, controlul calității și consultarea, am observat că feedback-ul, reacțiile din partea organismelor relevante ar trebui să fie uh, făcut posibil și că propunerile legislative ar trebui să fie reluate în considerare pe baza evaluării de impact. Ar trebui să existe o cale de a uh, lua evaluarea impactului care poate arată că mm, direcția pe care se merge nu este cea mai dezirabilă, e bine să se ia aceste rezultate și să se acționeze ca atare în ceea ce privește propunerea legislativă. În ceea ce privește rezultatele dezirabile ale unei evaluări, e bine, ar trebui să existe posibilitatea de a se rediscuta propuneri legislative și că unele prevederi existente sunt simplificate sau modificate pe baza acestei evaluări de impact. Dacă ne uităm la un alt obiectiv, și anume dereglementarea, și la asta mă refer încercarea de a reduce costurile, mai ales pentru domeniul afacerilor. Aici accentul se pune pe costuri, evident. În ceea ce privește metodele, am ajuns la concluzia că expertiza este foarte importantă și uh, o bună analiză cantitativă este o precondiție pentru astfel de evaluări de impact. În ceea ce privește guvernanța și controlul calității, acesta este o urmare firească a metodelor. Ar trebui să existe un organism foarte competent de experți care să se asigure că aceste evaluări ale costurilor sunt făcute într-un mod um, cât se poate de um, solid și că pot um, duce la propuneri relevante. Un alt aspect ar fi că părțile interesate ar trebui să poată să își ofere um, propriile uh, inputuri în acest proces. Rezultatul dezirabil în acest caz este că ar trebui să putem vedea modificarea propunerilor în funcție de costurile pe care le în funcție de costul prevăzut în funcție de fiecare uh, variantă. În ceea ce privește obiectivul unei mai bune reglementări, metoda ar trebui să fie o evaluare integrată care acoperă o serie întreagă de impacturi, nu numai costul, ar trebui să fie uh, luate în considerare și beneficii calitative. În ceea ce privește guvernanța, controlul calității și consultarea, transparența este esențială am, un proces în acest sens ar trebui să fie cât se poate de deschis, să aibă loc consultație în toate etapele și să fie implicate părțile uh, interesate. În ceea ce privește rezultatul dezirabil în, în cazul unei astfel, unei astfel de evaluare a impactului, ar trebui să vedem rezultatul acestei evaluări utilizat în dezbaterea cu privire la politici. Aceasta a fost uh, ultimul aspect la care doream să mă refer. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat și sper că putem purta o discuție după aceea. Vă, vă mulțumesc, doamna raportor. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. În primul rând, aș dori să-i uh, mulțumesc domnului Ianovski și colegilor uh, săi pentru prezentarea acestui studiu. Cred că este foarte folositor pentru munca noastră, reprezintă o bază foarte bună pe baza căreia putem să ne îmbunătățim uh, activitatea. Cred că a devenit foarte clar cât de greu este să, să avem o privire de ansamblu asupra uh, diferitelor sisteme de analiză de impact care există în statele membre. Este foarte greu să facem asemenea prezentare și să ajungem la concluzii pe care le putem folosi în cadrul dezbaterii noastre. După părerea mea, uh, firma Matrix și domnul Panovski s-au implicat foarte bine în uh, această muncă și de aceea doresc să le mulțumesc din nou. Domnule președinte, aș avea două, trei remarci și apoi uh, câteva întrebări. Poate abordarea mea nu este foarte uh, sistematică în acest punct de, de vedere. În primul rând, cred că și în cadrul dezbaterii pe marginea raportului meu s-a ajuns la această concluzie. Trebuie să ne punem întrebarea care este obiectivul, ce ne dorim cu aceste analize de impact. Și domnul Panovski a arătat că există o abordare mai largă în cadrul statelor membre. Aceste analize de impact uh, trebuie să existe pentru a ajunge la o reglementare mai bună Apoi există și alte state membre care doresc folosirea acestui instrument pentru a avea o privire de ansamblu asupra costurilor procesului legislativ și asupra procesului de, de reducere a sarcinii administrative. Și noi cred că trebuie să avem o, pro, o propunere, o opinie clară. Ne dorim o mai bună reglementare la urma urmei și să nu ne concentrăm doar asupra costurilor, așa cum se întâmplă în statele membre. Cred că ar trebui să avem o abordare mai largă nu cred că nu ar trebui să uităm, să nu pierdem din ochi acest uh, obiectiv, deoarece doar astfel uh, vom ajunge la organizarea uh, pe care ne-o dorim. O altă concluzie importantă a acestui studiu este următorul fapt și ați subliniat acest lucru, domnule Ianovski, de mai multe ori. Este foarte important să existe o dezbatere despre cât mai multe opțiuni Întotdeauna acesta a fost un punct uh, critic pe care l-am, uh, explicat, l-am exprimat și noi. Foarte mulți colegi din foarte multe, uh, din foarte multe comisii au atras atenția asupra acestei situații. Din partea comisiei primim întotdeauna doar câteva opțiuni. Una din opțiuni este bună, cealaltă este rea și nu acesta ar trebui să fie obiectivul nostru. Ar trebui să Uh, avem la dispoziție cât mai multe opțiuni. Și din acest punct de vedere au fost înaintate mai multe amendamente și un lucru, un aspect foarte important este tocmai această opțiune de a nu întreprinde, de a nu întreprinde uh, nimic. Păstrarea pur și simplu uh, în continuare a status quo-ului. Uh, și cred că acest aspect nu l-am uh, subliniat foarte mult până, până acum în raport, însă cred că voi face acest lucru. Un alt lucru pe care l-ați subliniat de mai multe ori este, uh, este următorul. Trebuie ca analiza de impact să fie actualizată în diferitele etape ale procesului pentru a exista această posibilitate de a integra în, în proces în sine uh, feedback-ul uh, rezultat în urma acestor analize. V-ați referit și la tema evaluărilor expus și așa mai departe, la foarte multe aspecte. Am, eu am uh, dorit să mă refer mai ales la aceste trei aspecte. Uh, și aș avea câteva întrebări adresate expertului. Nu am înțeles foarte bine din raportul dumneavoastră în ceea ce privește volumul uh, analizelor. Mai multe criterii în ceea ce privește o mai bună reglementare sau accentul pus pe costuri. Aici ați, uh, v-ați referit la foarte multe lucruri însă eu nu am înțeles foarte bine care este obiectivul acestor analize de impact în statele membre. Poate puteți să ne spuneți mai multe lucruri din acest punct de vedere. Deci, există această abordare mai largă în statele membre, cum se întâmplă pe, la nivelul european sau nu? Cred că unii, unii colegi nu există diferite, există diferite opinii în ceea ce privește domeniul de aplicare a, a unor uh, analize de impact și poate există lucruri pe care le putem învăța din acest punct de vedere, lucruri care se întâmplă în statele membre. Apoi, în ceea ce privește independența, organismele, în ceea ce privește organismele existente în statele membre poate ne puteți prezenta o părere calita- calitativă. Eventual, puteți să ne spuneți dacă există rezultate măsurabile în ceea ce privește situația din statele membre. Și aș dori să știu care este propunerea dumneavoastră concretă în ceea ce privește independența celor care um, fac aceste analize de impact. Apoi foarte multe analize de impact din statele de membre sunt comparabile cu cele efectuate de Comisia Europeană. Însă există într-un stat membru vreun mecanism care poate fi comparabil cu, cu un mecanism pe care am putea să-l stabilim noi pentru Parlamentul European. Acestea fi întrebările mele, domnule președinte, și Aștept cu nerăbdare uh, discuția care va urma. Doresc să mulțumesc din nou expertului pentru acest uh, studiu foarte larg. Cred că nu a fost uh, foarte simplu să sistematizați materia. Așadar, vă mulțumesc foarte mult pentru munca dumneavoastră. Ok, herzlichen Dank, Herr Kollege Albrecht. Vă mulțumesc, domnul Albrecht. Vă mulțumesc pentru studiul dumneavoastră. Și eu am câteva întrebări scurte. Prima se referă la, una, la analizele de impact independente sau analize de impact externe. Mai ales cum funcționează acest lucru în statele membre, lucru care deja a fost întrebat. după părerea mea, Comisia nu poate fi comparată 100% cu ministerele din uh, statele membre și ținând cont de, de acest uh, lucru, se pune întrebarea legată de cum putem judeca independența instituțiilor care efectuează analize de impact. Apoi, în ceea ce privește drepturile uh, fundamentale, se pune întrebarea care este atitudinea organismelor din statele membre față de acest lucru și cum credeți dumneavoastră că acest lucru poate fi pus în aplicare la nivelul uh, comunitar. Și astfel ajung la următoarea întrebare legată de valorile ex post. Mai ales ținând cont de faptul că Comisia, în calitatea de gardian al uh, tratatelor, poate să analizeze ex post uh, acest domeniu al uh, drepturilor fundamentale. După părerea mea, acest lucru este unul necesar, însă poate dumneavoastră ne puteți spune cum se ocupă statele membre de aceste aspecte. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Wikström, acum. Tack så mycket, herr ordförande. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă auziți? Există interpretare, întreabă doamna Wikström. Și eu aș vrea să încep prin a mulțumi domnului Ianovski pentru această prezentare deosebit de interesantă. Și aș vrea să-i mulțumesc și doamnei Nibler pentru uh, tot ceea ce ne-a spus până în prezent. Este foarte important acest subiect. Să nu uităm că simplificarea legislativă este un proces de lungă durată și de perspectivă. Uneori trebuie să luăm în uh, considerare diferențele uh, structurale, organizatorice uh, și de alte tipuri dintre statele membre și atunci este indispensabil să îmbunătățim calitatea propunerilor legislative și trebuie să ne gândim dinainte care va fi impactul rezultatului final. Deci, pentru a reduce costurile, pentru că mai ales într-o perioadă de criză economică știm că statele membre, din nenumărate motive, trebuie să facă economii. Însă, realizarea de economii nu trebuie să fie singura, singurul argument, singurul motiv. Noi nu de- dorim să se ajungă la o neutralitate din punctul de vedere al costurilor. S-ar putea ca la început să fie nevoie de resurse mai importante. De exemplu, când se prevede schimbarea totală a unui sistem. Deci, suntem cu toții de acord cu ideea că avem nevoie de o reducere a costurilor, acesta ar trebui să fie obiectivul final. Însă, implicarea uh, legislatorului la, uh, în diferitele etape ale um, procedurii este de asemenea importantă, precum și transparența și uh, procedurile democratice. Prin urmare, resursele sunt uh, importante, dar și asigurarea competențelor necesare. As să fim siguri că uh, încredințăm această muncă unor adevărați experți. Cum putem să le împăcăm pe amândouă și nevoia de economii și uh, uh, simplificarea legislativă? Vreau să știu care sunt uh, măsurile adoptate în diferitele state membre pentru a atinge acest scop. Și în ce privește propria mea țară, se spune des că e bine să avem niște prezentări de o mai bună calitate de un, uh, în prezentările făcute la diferitele birouri. De multe ori, legile sunt revizuite și apoi sunt prezentate ca și cum ar fi complet noi și nimeni nu se gândește că în loc să tot prezentăm noi legi, ar fi bine să mai și eliminăm pe unele dintre cele vechi. Suntem cu toții de acord asupra faptului că, așa cum spune și doamna Nibler în textul dumneaei, trebuie să reflectăm asupra obiectivului final – și cine trebuie să participe la evaluarea de impact. Și ar fi bine ca și uh, deputații uh, pe plan individual să poată să aibă acces la acest uh, document. Vă mulțumesc, domnule președinte. Prezentarea domnului Ianovski a fost deosebit de interesantă și dumnealui ne-a vorbit despre un eventai, larg de evaluări de impact care sunt realizate în statele membre. Și acum nu mai sunt surprins de numărul de amendamente depuse și de cât de diferite sunt aceste amendamente, dacă ne dăm seama cât de diferite sunt practicile <clears throat> din statele noastre membre. Dar haideți să ne <clears throat> întoarcem la principalul punct pe care îl dezbatem astăzi. Noi suntem o instituție cu putere legislativă și atunci principalul nostru obiectiv este o mai bună legiferare, legislație de o mai bună calitate. De aici trebuie să plece fiecare dintre uh, inițiativele noastre. Apoi, trebuie să ne gândim cine este ținta acestei legislații. Și dacă e vorba despre operatori economici, atunci trebuie să luăm în calcul și costurile, pentru că atunci când vorbim despre costuri, vedem concret care va fi impactul a ceea ce dorim noi să întreprindem. Foarte des, aceste analize, aceste evaluări de impact uh, nu includ și, uh, să spun așa, o evaluare pozitivă sau complet negativă. Și nu știm dacă în respectiva evaluare de impact s-a ținut cont de toate aspectele problemei, că e vorba despre costuri sau altele. Și analiza ex post, de asemenea, nu trebuie lăsată deoparte. Deci vreau să mulțumesc invitatului nostru pentru varietatea de aspecte pe care le-a inclus în prezentarea dumnealui dar mi-a și lipsit ceva din uh, această prezentare și l-aș ruga pe domnul Ianovski să facă o completare. Din studiul făcut de dumneavoastră am putea trage concluzia că o anumită analiză, o anumită evaluare de impact făcută într-un anumit stat membru este mai bună decât toate celelalte? După toate uh, cercetările pe care le-ați făcut dumneavoastră, după toată munca de analiză, de cercetare, cum spuneam, ați putut să vă dați seama care dintre evaluările de impact uh, era mai bine condusă și dacă exista o diferență uh, uh, principială și chiar și de conținut între evaluările de impact făcute de către instanțele externe și, cele, uh, și de către instanțele independente. În general, noi suntem convinși că evaluările de impact făcute de instanțe independente ne permit să facem o legislație de mai bună calitate, pentru că putem să eliminăm din stat anumite greșeli pentru că s-ar putea ca evaluările uh, să, uh, făcute de către legislatorul însăși să uh, treacă cu vederea anumite lacune. Mulțumesc acum are contul doamna Wallace. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și vreau să mulțumesc atât invitatului nostru pentru prezentarea dumnealui, cât și doamnei Nibler pentru raport. Este adevărată provocare, însă noi suntem o instanță unde sunt reprezentante toate statele și avem această putere transnațională. Da, cu toții ne dorim să avem o legislație mai bună, care să ducă la uh, uh crearea de economii, ezit să spun reducerea de costuri, în statele membre. Atunci când mi se spune că o evaluare de impact trebuie să acopere atât de multe domenii, eu mă întreb dacă noi, în calitate de Parlament, nu riscăm să uh, ne folosim resursele disponibile într-un mod nu foarte eficient. Noi vrem Parlamentul, administ- eh, biroul, administrația din Parlament doresc să dezvolte și pe viitor asemenea um, evaluări de impact comandate de către Parlament. Deci avem această facilitate. Trebuie să ne asigurăm că o vom folosi, să ne folosim și de resursele de la biblioteca internă și așa mai departe. Să putem să plătim uh, consultanță. La ultima reuniune a biroului, secretarul general a hotărât să creeze o nouă unitate care va analiza valoarea adăugată a, fiecărei, a fiecărui nou act legislativ european. Din punctul meu de vedere, așa ceva seamănă foarte mult cu o evaluare de impact. Însă, încă o dată, trebuie să ne asigurăm că aceste resurse sunt folosite în modul cel mai eficient cu putință, că avem o foaie de parcurs foarte clară și știm foarte bine ce face fiecare dintre structurile din acest Parlament. Vreau ca toată lumea să fie conștientă de acest lucru. Unii uh, colegi erau deja la curent cu acest lucru. Știu că multă lume își dorește evaluări de impact, dar vreau să vă atrag atenția, să trag semnalul de alarmă uh, că s-ar putea ca anumite lucruri pe care le cereți în raportul dumneavoastră să existe deja în Parlament. Vă mulțumesc. Cred că să verificăm uh, tot ce, ce fac cei din administrație ar fi un proiect de cercetare în sine. Acum, domnul expert are comentarii. Uh, uh, thank you for the questions. Uh, it's quite a lot of them, so Vă mulțumesc pentru întrebări, au fost destule multe, voi încerca să mă refer la toate. Voi începe cu aspectul independenței, pentru că a fost menționat de mai multe ori. Cred că este un concept destul de complicat, pentru că, bineînțeles, există diferite niveluri de independență. Există independența celui care uh, efectuează acest uh, studiu, este vorba de poate anumite persoane sau anumite organizații. Până acum, analizând experiențele statelor membre, în general, este asigurat un anumit nivel de uh, independență. De cele mai multe ori, ca, controlul calității este efectuat de către altcineva decât cei care efectuează evaluarea uh, impactului. Și mi se pare o bună practică în ceea ce privește implicarea unor um, ac actori externi. Așadar, acest lucru se întâmplă uneori, dar de, mult, de multe ori nu am reușit neapărat să vedem valoarea adăugată uh, adusă de un organism care este extern guvernului sau extern uh, instituțiilor de stat. Practic nu, nu există neapărat uh, o, o valoare adăugată în a uh, apela la astfel de organisme, dar bineînțeles mai este loc de cercetare. Este clar că un anumit nivel de independență uh, este, trebuie asigurat și de cele mai multe ori am putut vedea acest lucru în statele membre. În ceea ce privește Um, obiectul analizelor de impact, în ceea ce privește, de exemplu, actele delegate. În statele membre existe, există dif diferențe cu privire la ce este acoperit de către sistemele de evaluare de impact. Este întotdeauna trebuie găsit echilibrul între numărul aspectelor uh, acoperite și calitatea studiului recomandarea principală pe care o facem noi este ca sistemele să fie aplicate în mod sistematic, nu să fie uh, aplicate uneori și uneori nu. Este un echilibru care pare destul de greu de atins, cel între acoperirea mai multor inițiative, dar și posibilitatea de a avea resursele și timpul necesar pentru a efectua uh, evaluări de impact de înaltă calitate. Este un echilibru dificil și încă nu avem o soluție ideală în acest sens. În ceea ce privește comparația între Parlamentul European și ceea ce se întâmplă la nivel național, în mod evident, Parlamentul European este unic. De cele mai multe ori, comparăm statele membre cu Comisia. Este, practic, o comparație care poate fi făcută în mod direct. E, cazurile în care parlamentele naționale sunt puternic implicate în evaluările de impact există. Uh, Parlamentul are în aceste cazuri uh, uh, competențe de calitate, controlul calității, de exemplu, în Franța există un astfel de organism. Dar de cele mai multe ori implicarea parlamentelor este relativ limitată din cât am putut noi vedea. În ceea ce privește aspectele sociale și drepturile fundamentale, când am discutat uh, evaluările de impact integrate, cred că aceste aspecte ar uh, cădea sub această umbrelă a evaluărilor integrate, care analizează o serie întreagă de aspecte. În țări în care sistemele de evaluare de impact sunt mai integrate, de multe ori sunt luate în considerare astfel de dimensiuni, drepturile fundamentale, aspecte sociale. Acest lucru nu este făcut neapărat uh, în mod consecvent, dar din experiența noastră, de, uh, sistemele mai integrate incorporează astfel de aspecte. A mai fost o întrebare cu privire la simplificare și economisirea de costuri. am înțeles că vă referați la resursele care sunt utilizate pentru efectuarea acestor evaluări de impact și cum pot fi economisiți bani aici. Aici cred că există intervine exact acest echilibru între resursele necesare și calitatea rezultatului. Uneori s-ar putea să merite să se investească anumite resurse pentru um, a asigura anumită calitate a evaluării. Este ceva ce nu am explorat în detaliu, dar ar trebui luat în considerare. Un, o evaluare uh, a impactului de calitate uh, făcută cu resursele necesare ar putea duce, practic, la reduceri de cost, pentru că ar putea acționa ca, ca un filtru pentru anumite suprapuneri, de exemplu, sau pentru anumite propuneri legislative. Ultima întrebare se referea la rezultatele obținute de pe urma unor evaluări de impact independente, dacă există uh, diferențe în calitatea sistemelor respectiv dacă unele sisteme pot să ajungă la rezultate de mai bună calitate. Este ceva dificil de evaluat. Un aspect care mi se pare foarte important când vorbim despre independență și um, rezult, calitatea rezultatelor E bine, dacă evaluările de impact sunt efectuate de către cei care vor um, realiza legislația, care vor elabora legislația, atunci aceste evaluări pot fi considerate ca un um, proces de învățare. Legiuitorul practic învață pe măsură ce uh, um, elaborează această evaluare de impact. Practic, se creează o anumită valoare prin faptul că cei care elaborează legislația participă la uh, evaluarea de impact. Exemplul Germaniei a fost menționat. Aici uh, procesul evaluării de impact funcționează destul de bine și oferă uh, stimul și impulsuri pentru procesul legislativ chiar înainte de um, prezentarea propunerii legislative. Cred că am răspuns la toate întrebările, sper că nu am uh, uitat niciuna și sper că v-au fost de folos. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! A fost o prezentare foarte interesantă. Poate doamna raportor dorește să adauge ceva. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș mai avea două remarci fată. Pe de-o parte, colega Wistrom a întrebat dacă există experiențe în ceea ce privește cele două abordări. Putem înțelege că unele state pur și simplu calculează care sunt costurile. În Marea Britanie există modele de calculare a costurilor foarte bune, de cuantificare a acestor costuri. Însă, pe de altă parte, mi se pare foarte important să există această abordare mai largă în care se țină seama de uh, drepturile uh, omului, de aspectele sociale, de aspecte economice și așa mai departe. Și este bine să știm unde sunt folosite aceste două abordări, deoarece uh, este foarte bine în momentul în care există o cifră concretă pentru că astfel putem vedea dacă noi ne-am atins obiectivul în calitate de legiuitori pe care ni l-am stabilit, însă, desigur, nu trebuie să uităm celelalte aspecte. Nu trebuie să pierdem din vedere celelalte aspecte importante și aceste două abordări trebuie să fie combinate. Raportul meu cred că trebuie lărgit din acest punct de vedere să stabilim care sunt uh, aspectele legate de, uh, legate de costuri, dar să ținem seama și de celelalte uh, aspecte mai generale. Apoi este vorba de un alt aspect la care s-a referit Diana Wallis și Cecilia Wikström. Cât este de important să ținem cont de expertiza care există deja aici în cadrul Parlamentului și poate um, vom putea discuta acest lucru uh, mâine. Eu nu doresc să externalizăm toate lucrurile uh, din acest punct de vedere. Eu cred că în momentul în care avem un mecanism în, uh, în Parlament, există serviciul bibliotecii și alte servicii, servicii pe care desigur le vom folosi. Uh, cred că am fi proști dacă până la urmă am apela la servicii externe pe care le avem la dispoziție aici. Însă nu put, trebuie să ne punem întrebarea dacă administrația va face aceste analize de impact sau dacă noi ne dorim să avem un control asupra acestui proces. Poate există diferențe de opinii între noi din acest punct de vedere. Eu am înaintat această propunere de a crea o fundație în care să fie implicați uh, parlamentarii și în care putem crea transparența necesară pentru acest proces. Cred că astfel am avea posibilitatea ca noi, uh, parlamentarii, să facem parte dintr-un uh, organism uh, în care pur și simplu putem vedea ce anume se poate realiza de către administrație, de către serviciile administrative. În ceea ce privește controlul, guvernanța, acestea sunt lucruri pe care mm, sunt prerogative la care noi nu ar trebui să renunțăm. Însă cred că de acest lucru despre acest lucru vom putea discuta și mâine. Vă mulțumesc, până domnule președinte. Încheiem acest punct. Ajungem la următorul uh, punct. Este vorba de raportul domnului Lechner. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să mă refer doar la punctele principale acestui raport. Există foarte multe aspecte dificile Inițial, o remarcă. Um, capacitățile de traducere au fost uh, limitate pentru mine. Există o anexă la acest uh, raport, o anexă foarte importantă pentru mine, deoarece uh, se explică foarte bine, foarte bine de ce, de ce lucrurile sunt diferite de la o limbă la alta. Și cred că acest lucru, acest document de lucru ar fi putut uh, ajuta colegii să înțeleagă uh, lucrurile în ceea ce privește această propunere legislativă. Și cred că ar fi bine dacă ați primi acest uh, document și l-ați citi. O altă remarcă acum. În uh, raportul meu am elaborat un uh, rezumat după ce am uh, discutat toate problemele care pot apărea. Aici am prezentat într-un mod pozitiv rezultatele, rezultatele acestui proces. În al treilea rând, în trecut, Eu și alți colegi, raportori din umbra, am avut uh, contact, uh, contacte inoficiale cu Consiliul. Nu a fost vorba de negocieri în sine, ci de schimb de informații. Și aș dori să mulțumesc reprezentanților Consiliului și Comisiei pentru faptul că au fost relații foarte deschise. Acest lucru este foarte important, după părerea mea pentru că discutăm despre ce efecte va avea această propunere asupra situației uh, juridice din statele membre și niciunul dintre noi nu cunoaște situația concretă din uh, toate cele 27 de state membre. Există suprapuneri întotdeauna, întotdeauna și de aceea uh, sunt foarte mulțumit de faptul că am primit informații din partea reprezentanții Consiliului, am aflat unde există probleme din acest punct de vedere și oricum au fost înaintate foarte multe uh, avize. Cred că la sfârșit voi reveni la, la acest punct și cred că astfel uh, am uh, reușit să uh, rezolvăm aceste conflicte legate de diferențele jurisdicționale naționale și eu uh, cred că Consiliul nu va dori să impună, să-și impună părerea proprie în ceea ce privește această, această propunere. Însă voi reveni la acest aspect. În ceea ce privește calendarul provizoriu. Uh, este foarte bine să există un calendar, să există termene limită, pentru că dacă nu amânăm la, la nesfârșit, așadar aș propune ca până în 5 mai să fie înaintate amendamentele, astfel încât după pauza din vară să ajungem la un vot final. Și eu mi-am făcut o, o promisiune personală de a încerca să încheiem acest proces legislativ uh, în decursul acestui an. Apoi, în ceea ce privește uh, uh, raportul, nu am argumentat în mod intens, intens toate uh, punctele. Cred că unele lucruri pot fi, pot fi înțelese foarte ușor. Eu uh, am, uh, am analizat toate textele care mi-au fost, toate propunerile care mi-au fost uh, înaintate. Uh, și, desigur, fiecare are, fiecare are argumentele sale. Însă există întotdeauna problema că dacă, dacă rezolvăm o problemă, poate des, uh, creăm o alta sau două sau trei alte probleme și a trebuit să țin uh, cont și de, și, și de această perspectivă. și am încercat să discut toate aceste probleme cu colegii. Acum, care sunt punctele uh, principale? Piatra unghiulară acestei uh, propuneri se leagă de reședința normală a uh, decedatului. Acest uh, criteriu este important pentru alegerea tribunalului, pentru jurisdicția aleasă. Uh, Există însă posibilitatea de alegere din punct de vedere al uh, cetățeniei și se poate face un transfer de la un tribunal la altul. Și toate aceste lucruri, aceste două puncte nu pot fi privite separate unul de celălalt. Doar din această perspectivă completă trebuie să analizăm această propunere. Și deja am spus cu ceva timp în urmă că sprijin, uh, sprijin propunerea Comisiei din acest punct de vedere. Și, în general, am avut uh, impresia că și colegii din această comisie sunt de acord cu punctul de plecare propus de către comisie. Aș dori să atrag atenția asupra unor modificări în ceea ce privește cetățenia și dreptul alegerii jurisdicției. Aceste lucruri sunt clare în textul raportului. Apoi, în ceea ce privește um, reședința uh, obișnuită, se pune întrebarea dacă trebuie să oferim o definiție sau nu. M-am gândit foarte mult și până la urmă am renunțat la propunerea unei definiții în textul uh, legislativ. Eventual să, ar trebui să listăm câteva considerente în ceea ce privește definirea reședinței obișnuite. Uh, pot să fie mai multe sau mai puține considerente. Însă aș dori să atrag atenția că reședința obișnuit, obișnuită este un concept propriu european Și și acest uh, concept a primit conturul în uh, decursul timpului ca urmare a unor hotărâri jude- uh, judecătore Și acest concept nu se nu, nu are nicio legătură cu aspecte legate cu aspecte uh, fiscale. Deci nu, nu este legată de, de aceste aspecte fiscale, nu este legată de întrebarea unde se află ci este legată de locul unde se află centrul vieții persoanei respective. Și aș dori să mă refer la o hotărâre recentă a Curții de, de Justiție în care se discută uh, tocmai această uh, problemă și centrul, această reședință obișnuită, uh, are, are, are diferite înțelesuri. Și nu întotdeauna uh, putem vorbi de, de de situații identice. În opinia mea anteri- anterioară m-am uh, exprimat împotriva unor uh, limitări și, după părerea mea, cred că ar trebui, este foarte important să se cunoască cât mai ra- uh, repede ce tribunal este responsabil. Și dacă există posibilitatea, tribunalul ar trebui să își, să poate să-și aplice propria jurisdicție. De, de aceea nu doresc uh, existența unor clauze de excepție cât mai multe, deoarece astfel se creează pur și simplu o diferențiere care nu ajută situația. Eu mă gândesc, uh, mă gândesc aici în primul rând la cetățeni. Este vorba de de cetățenii care trebuie să înțeleagă că dacă își modifică reședința obișnuită din, dintr-o țară în alta, trebuie să se aștepte la situația de a cunoaște jurisdicția din țara în care se mută și că trebuie să se supună acestei noi jurisdicții. În ceea ce uh, privește uh, responsabilitățile, competențele. Uh, la articolul, articolul 4 nu este relevant doar pentru aspectele legate de uh, litigi, nu, po- nu doar pentru problem, aspectele contencioase, cât și pentru cele necontencioase. Și există anumite state în care nu există competențe în ceea ce privește competențe uh, judecătorești în ceea ce privește aspectele uh, contencioase și trebuie să vedem cum vom rezolva această situație. Eu am încercat să văd lucrurile din perspectiva instanței responsabile pentru eliberarea certificatului de moștenitor. Am discutat cu Comisia în ceea ce privește competențele de la articolul 4. Cine Cine eliberează acest uh, certificat de moștenitor, indiferent dacă vorbim de aspecte contencioase sau non-contencioase? Însă trebuie să arătăm foarte clar că acest lucru trebuie să se aplice doar pentru tribunale sau pentru tribunale delegate. Există exemplu, de exemplu, în unele state în care un tribunal își dă prerogativele unui notar în ceea ce și Astfel, trebuie să vorbim în cazul uh, certificatului de moștenitor de autorități uh, competente și în fiecare stat trebuie stabilită foarte clar care sunt uh, competențele din acest punct de vedere. În ceea ce privește certificatul de moștenitor, un asemenea certificat de moștenitor nu există în anumite state membre și de aceea se poate înțelege foarte greu faptul că un asemenea certificat de moștenitor nu reprezintă o hotărâre judecătorească. Este vorba de un atestat care în Germania, de exemplu, este eliberat de tribunalul care se ocupă de moșteniri și atestatul, uh, atestatul respectiv este important datorită faptului că atestă un act de bună credință. Și este vorba din, uh, din, uh, de următoarea situație. Cumpăr, de exemplu, o imagine, un, o, o pictură de la un moștenitor și ajung, aflu până la urmă că tabloul pe care l-am cumpărat nu se afla în proprietatea celui de la care l-am cumpărat. Și există reguli diferite în ceea ce privește uh, credibilitatea uh, succesorului. Și dacă nu există un asemenea certificat de, de moștenitor, există, uh, există situația în care uh, va trebui să renunți la acest tablou. Însă, dacă există un asemenea certificat de, moș- de moștenitor, situația se, se clarifică. Deci, acest atestat de, de, de moștenitor nu reprezintă o hotărâre definitivă judecătorească. Un asemenea certificat de, moște- de moștenitor poate fi și retras și această situație se întâmplă, de exemplu, și în, în Germania deoarece se poate întâmpla să apară un nou testament care să schimbe, care să schimbe situația. Și am dorit pur și simplu să atrag atenția asupra acestei situații. În ceea ce privește cer- certificatul de moștenitor, am făcut niște corecturi. Se aplică eventual doar uh, situațiilor uh, uh, transfrontaliere. Așadar, poate fi cerut un asemenea certificat de moștenitor doar, doar dacă există o situație um, o situație uh, transfrontalieră în care uh, se aplică mai multe jurisdicții. Dacă este nevoie de un asemenea certificat de moștenitor pentru explicarea unor situații în altă țară, atunci poate fi cerută eliberarea unei asemenea certificat. Dacă tot vorbim de acte, o temă controversată, în ceea ce privește recunoașterea actelor. Data trecută deja am spus că recunoașterea este foarte iubită în uh, Uniunea Europeană, însă este și foarte primejdioasă, deoarece în momentul în care uh, Vorbind despre recunoaștere a actelor, apar probleme în detaliu. Ce înțelegem prin recunoaștere? Și uh, întotdeauna trebuie să vedem exact care este contextul în care sunt folosite aceste acte oficiale pentru a înțelege ce înseamnă recunoaștere reciprocă. Aș dori să vă dau un exemplu. Există o carte uh, verde în ceea ce privește actele personale starea civilă. Nu știu dacă știți că există această discuție legată de recunoașterea actelor de stare civilă. Am, am, eu am făcut următoarea propunere. După părerea mea, nu cred că avem nevoie de uh, legalizare, nu avem nevoie de apostile în ceea ce privește certificatele de moștenitor, în ceea ce privește aceste acte. Și în plus, aceste acte uh, trebuie să aibă uh, putere uh, probatorie, însă, după părerea mea, dreptul nu, poate fi, nu se poate baza, nu poate fi transportat prin acte. Cred că și Comisia um, s-a s-a referit în ceea ce privește actele referitoare la starea civilă la această situație vorbește de o pereche din Franța, franceză, care trăiește în Danemarca, unde are un uh, copil în, și are acte de stare civilă în Danemarca. Și perechea respectivă se întoarce în uh, Franța, unde dorește să treacă în actele de stare civilă numele copilului și se ajunge la uh, concluzia că uh, pe baza dreptului internațional și pe baza dreptului care se referă la starea civilă din Franța, acest lucru nu este posibil. Acest lucru este o problemă a dreptului internațional și a dreptului care se referă la nume. Nu este, nu este o problemă legată de, de numele, de recunoașterea numelui din Danemarca. Și desigur, această problemă ar putea fi rezolvată printr-un uh, uh, act al Uniunii Europene. În sensul că vor fi recunoscute actele pe baza căruia uh, este acordat numele unei persoane. De aceea am dorit să evit cuvântul recunoaștere, am uh, renunțat la legalizare și am menționat, menționat uh, calitatea probatorie. În ceea ce privește um, regimul ling- lingvistic, în ce limbă trebuie uh, redactat uh, acest uh, act? aceste cazuri în care actele sunt redactate în, în diferite limbi nu, nu este tratat în această, în această propunere, deoarece nu, nu discutăm de certificate de naștere, de certificate de uh, căsătorie care ar trebui să fie recunoscute. Salut din acest punct de vedere Cartea Verde și propunerea Comisiei în ceea ce privește starea civilă care uh, va, va, va ușura foarte mult viața cetățenilor. În ceea ce privește traducerile acum, trebuie să vedem exact uh, până unde dorim să mergem în ceea ce privește uh, traducerile autorizate, interpreții care sunt autorizați de către Ministerul, Ministerul de Justiție și așa mai departe. Acum, în ceea ce privește dreptul material și dreptul uh, procedural. Acestea sunt tratate la articolul 1, 9, 20, 29 și 19. Uh, Am spus deja că, din punctul meu de vedere, uh, dreptul material și dreptul procedural național nu ar trebui să fie influențate de această propunere. Coerența drepturilor naționale ar trebui să fie păstrată. Pe de altă parte, însă, cetățenii nu ar trebui să fie obligați să treacă prin uh, mai multe, uh, prin mai multe proceduri administrative în momentul în care au proprietăți uh, în mai multe state. La articolul 1 mă refer la modalitatea, la modul în care, modul în care este elaborat dreptul material. În Germania există tot felul de, de prevederi care nu există în Germania, în Franța și, desigur, nu pot să introduc concepte în această propunere care există într-un stat și nu există în alt stat, deoarece astfel pur și simplu am distruge coerența acestei propuneri. Deci, de aceea a fost uh, scoasă de la articolul 1 modalitatea și uh, caracteristica dreptului uh, material. Și și pur și simplu am, am ținut seama de situația um, existentă deja. Apoi, în ceea ce privește transferul uh, proprietății în cadrul dreptului material. M-am gândit foarte mult și asupra acestui uh, aspect și am ajuns la următoarea concluzie și aș face următoarea propunere. În ceea ce privește cumpărarea uh, proprietății și transferul de drepturi de proprietate, în momentul în care este vorba de proprietatea de teren, de drepturi care sunt trecute în cartea funciară, în registrul funciar național. Atrag atenția, de exemplu, asupra acest lucru, la articolul 21, alineatul 2. Trebuie să ținem seama și de uh, situația care există în Regatul Unit din acest punct de vedere. De exemplu, în uh, Austria există o, o situație care nu poate fi tradusă în uh, altă limbă. Când este vorba de uh, proprietate și de drepturi care sunt trecute în uh, Registrul Național, uh, are prioritate uh, dreptul național. Ce înseamnă acest lucru? Uh, dacă un italian moș, moștenește un uh, teren în Germania, um, italianul, cetățeanul din Italia are, are, poate ajunge la concluzia că el este proprietarul uh, terenului respectiv. Acest lucru însă nu este posibil în Germania respectivul cetățean din Italia trebuie să facă pasul de uh, înscriere a terenului respectiv pe numele lui în, în um, cartea funciară. Cred că acest lucru este, este posibil și putem cere cetățenilor din uh, Uniunea Europeană să treacă prin uh, acest pas. Uh, și, repet, m-am, uh, m-am limitat doar în ceea ce privește, la această propunere în ceea ce privește proprietățile de teren, lucrurile care sunt trecute în, în uh, cartea funciară. M-am gândit uh, și la o alternativă din, la, la acest aspect. Ar trebui să spunem că prevederile pe care le-am uh, propus aici ar trebui să fie valabile doar în momentul în care uh, trecerile și înregistrările în cărțile funciare sunt constitutive. Uneori aceste înregistrări sunt pur și simplu se, ref- se limitează doar la anumite declarații. După părerea mea, însă nu ar fi soluție optimală pentru că se ajunge din nou la o diferențiere care va crea uh, neclaritatea juridică. Deci eu aș rămâne la prima mea uh, propunere atunci când uh, discutăm despre uh, proprietatea de, de terenuri și de înscrierea în cartea funciară, atunci dreptul național trebuie să aibă prioritate. Însă, în acest caz, nu mai trebuie să aibă loc o verificare juridică, ci pur și simplu uh, trebuie să fie să se efectueze acești pași de înregistrare în cartea funciară. Apoi, cred că în cadrul unui uh, considerent trebuie să atragem atenția că este vorba de uh, cazuri uh, transfrontalieră pur și simplu pentru a arăta foarte clar cetățenilor respectiv că trebuie să urmeze anumite pași în cealaltă țară. În ceea ce privește uh, validitatea formelor, am făcut anumite, anumite propuneri În ceea ce privește uh, pactele pactele succesorale pe viitor. În anumite uh, state, asemenea pacte sunt respinse, nu sunt acceptate. În Germania ele sunt la ordinea zilei. Și în momentul în care uh, mai mulți uh, sunt sunt uh, implicați într-un uh, asemenea contract succesoral își pot alege dreptul. Am încercat să clarific situația pentru ca fiecare să înțeleagă că în cazul unor uh, persoane, mai multor persoane care participă la un contract, se aplică același drept. Celelalte prevederi sunt uh, aplicabile în uh, funcție de aspectele specifice ale unui contract. Deci doar despre aceste lucruri se vorbește la articolul 18 și cred că acest lucru uh, vine în întâmpinarea uh, statelor unde nu există aceste pacte și care au o atitudine sceptică față de ele. Cred că nu mai avem nevoie de, de aliniatul uh, propus, propus de Comisia. La articolul 26. Uh, Eu am fost de părere că în momentul în care se pune în aplicare dreptul unui uh, stat terț și în momentul în care un stat terț renunță la, la un drept, pentru un cetățean european, atunci Uniunea Europeană ar trebui să accepte acest lucru. Articolul 27. Um, ordinea publică. Am uh, comandat un studiu, nu știu dacă se poate numi evaluarea impactului, domnule președinte. Este vorba de un profesor francez care a ajuns la rezultatul că ordinea publică în interiorul Uniunii Europene nu ar mai trebui să aibă niciun fel de relevanță. La uh, propunerea Comisiei în uh, aliniatul 2 mi se părea relativ echivocă. Mi s-ar părea că ar fi trebuit găsit o, o formulare atât de complicată încât ar fi dat loc la neînțelegeri. Cel mai ușor ar fi fost să propunem eliminarea și să uh, propunem printr-un considerent ideea că între statele membre, ordinea publică ar trebui să fie un concept perimat în acest sens. Aceasta este situația. Nu m-am referit la dreptul procedural, trebuie să spun acest lucru foarte clar. Nu suntem noi uh, cei care trebuie să ajutăm Curtea Europeană de Justiție. Nu sunt uh, aspecte politice și care trebuie decise la acest nivel dacă specialiștii comisiei sau cei din Consiliu ajung la alte uh, concluzii uh, că ar trebui să avem o formulare în acest sens, atunci nu aș avea nicio problemă să accept acest lucru. Um, un alt punct important sunt prevederile finale. Poate că unora li se pare că am mers prea departe în formulările mele, însă am stat mult uh, și am cântărit aceste lucruri și m-am gândit că nu putem să, ela să elaborăm un regulament care ar putea să ducă la situația în care un testament sau un pact asupra succesiunii care a fost valabil la momentul în care a fost redactat să devină uh, nul prin uh, acest regulament. Nu se poate uh, nu se poate întâmpla acest lucru. Ați spune că poate oamenii ar trebui să-și adapteze testamentele, dar nu o pot face întotdeauna, pentru că poate între timp uh, nu mai, au, uh, nu mai sunt în situația de a o face. Pornesc însă de la premisa că s-ar putea ca celor de la comisie să nu le convină asta. Iată, un, un aspect care ar putea fi văzut ca mergând prea departe, și anume, când cineva și-a elaborat un testament sub influența clară a unei anumite prevederi. Acest lucru să fie uh, considerat ca alegerea dreptului uh, material. Va fi un aspect controversat, însă ar putea să uh, ajute la clarificarea a sute de mii de testamente pe care le avem în Europa. Încă un aspect încă o propoziție cu privire la Regatul Unit. Cu toții suntem interesați ca Regatul Unit și, bineînțeles, și Irlanda să participe la această procedură. Am făcut referire la aliniatul 1.2 astfel încât să se respecte uh, procedurile din uh, Regatul Unit. Am încercat să uh, propun ceva aici, dar nu văd foarte bine cum s-ar putea rezolva situația acestor două state. Cu aceasta închei intervenția mea. Aș dori uh, numai să adaug faptul că sunt recunoscător pentru părerile dumneavoastră. Bineînțeles, pentru compromisuri va exista o anumită problemă Uh, doamnele să uh, mă scuze, uh, dar și în cadrul amendamentele de amendamentelor de compromis va fi ca și în cazul femeilor, ori ești gravidă, ori nu ești gravidă, nu poți să fii puțin gravidă, deci așa va fi situația și în cazul amendamentelor. Oricum vă sunt recunoscător pentru discuțiile pe care le-am avut și pe care le vom purta trebuie să vă spun că acest act normativ are o valoare adăugată semnificativă pentru nivelul european. Uh, le-am făcut această propunere și în scris coordonatorilor, și anume să stabilim termene 5 uh, mai și, în plus, uh, am să vă rog să citiți textul elaborat de secretariat, și anume să se poarte discuții cu reprezentanții comisiei, să fie numiți raportorii din umbră și așa mai departe, dar de asemenea, bineînțeles, să fie implicați toți cei care doresc să participe. Să se stabilească însă unele priorități, astfel încât Parlamentul, pe baza propunerii sau deciziei Comisiei, să depună eforturi pentru a obține o soluție europeană cu cât mai mare certitudine juridică, să este vorba despre reședința obișnuită, aceasta să fie menționată, să fie menținută ca uh, principiu, să se respecte uh, principiul favor testamentii, uh, să se respecte ceea ce am spus cu privire la prevederile finale și să nu se afecteze dreptul material și procedural al statelor membre. Este vorba aici despre uh, Uh, pactele asupra succesiunii și așa mai departe, unde trebuie să existe soluții care aduc o valoare adăugată. Și, bineînțeles, uh, dorim să fim... Vă voi ține la curent cu privire la evoluție, evoluția dosarului. Vă mulțumesc, este o temă foarte complexă și cred că și în urma intervenției domnului raportor a devenit foarte clar cât de uh, complicată complicat este acest subiect. Aș dori să vă adresez o rugăminte și anume să câștigăm timp prin uh, organizarea reuniunii coordonatorii mâine dimineață la ora 9, ceea ce ar însemna că um, co um, coordonatorii ar veni mai devreme mâine dimineață cu jumătate de oră, astfel încât să putem noi astăzi discuta uh, toate punctele de pe ordinea de zi. Eu sunt... Domnul Bergel. Eu sunt plin de admirație față de colegul Lechner, pentru că munca dumnealui este cu adevărat extraordinară, un subiect atât de complicat, dumnealui a dat dovadă de atâta răbdare, de atâta precizie și prezintă subiectul cu atâta pasiune, cu atâta interes, încât uh, sunt convins că, de fapt, subiectul chiar uh, uh, l-a pasionat. Există foarte multe norme pe care trebuie să le uh, simplificăm, deoarece au un impact negativ asupra cetățenilor. Avem dovada că de multe ori dreptul, în loc să simplifice viața oamenilor, o complică. Mi-aduc aminte de ce a spus Jering, un mare gânditor, un mare filosof german, care glumea pe tema culturii și făcea și vorbea despre acest uh, uh, stâlp și de ce se afla în, vârful acestui stâlp și cum toți se chinuiau să ajungă în vârf ca să atingă ce era în, în vârful stâlpului și până la urmă prea puțin reușeau. Și am senzația că uneori uh, parcursul pe care trebuie să-l facă cetățenii europeni, mai ales uh, în domenii care țin de dreptul civil, de dreptul familiar, seamănă cu acest efort uh, despre care vorbea uh, filozoful german. Cum spuneam, este un parcurs deosebit de complicat, însă colegul Lechner ne-a dat uh, o portiță de ieșire. Și de fapt este vorba despre un text care se află într-un stadiu de elaborare uh, avansat. Dumnealui deja a vorbit cu Consiliul. Ne apropiem de soluția finală și chiar și pentru acest motiv el merită lăudat. Vreau să fac trei observații. Mai întâi, în ce privește chestiunea reședinței obișnuite. Da, mi se pare că s-a făcut o alegere bună, de asemenea este foarte bine să se pună în considerete câteva elemente de definiție, dar să nu se dea o definiție precisă. Deci, pe mine mă convinge această idee. Există anumite state în care conceptul de reședință se confundă cu conceptul de domiciliu. Deci, locuința familială a lui Decuius trebuie să fie diferită de uh, reședința care ține de uh, interesele, fie ele economice sau de altă natură a unei persoane. Dar sunt două concepte complet diferite. În unele state membre, cum spuneam, ele se confundă. Deci, cum spuneam, nu ar trebui să facem, să dăm o definiție clară reședinței obișnuite, dar trebuie neapărat să uh, arătăm această distinție clară între cele două concepte de domiciliu familiar și uh, reședință uh, de un anumit, cu un anumit interes, pentru că altfel riscăm să ajungem la interpretări fără sfârșit. Apoi, trebuie să ne gândim la capacitatea alegerii uh, uh, uh, jurisdicției competente. Dar să nu uităm că poate să intervină și aspectul autorității publice care uneori poate să statueze asupra unui testament și să ne gândim și care din autoritățile publice va fi competentă, cea din statul de origine sau cea din statul de reședință. Apoi, trebuie să ne gândim dacă se vorbește un document cu un caracter constitutiv sau numai cu un caracter de atestat. Există state în care un document de acest gen nu este suficient. Mai trebuie ca statul respectiv să se efectueze un demers suplimentar de către uh, beneficiarii succesiunii. Deci, nu putem să oferim Uh, cetățenilor un document care are o validitate totală și recunoscută într-un stat membru și numai o validitate parțială în alt stat membru. De aceea, respectivul document ar trebui să figureze o mențiune uh, cum că deținătorul acestui document uh, are anumite drepturi și că acest document are o validitate care trebuie um, recunoscută la fel peste tot. În cadrul trialogului pe care l-am purtat deja, eu am avut senzația că și în uh, cadrul Consiliului mai există uh, diviziuni. Deci nu numai în Parlament există opinii divergente, ci și uh, între anumite state membre ale Consiliului. Eu sunt de acord cu calendarul propus de domnul raportor, pentru că astfel vom putea uh, să uh, ținem pasul cu Consiliul până la sfârșit și să uh, îl convingem. Vă mulțumesc! Dankeschön. Frau Kollegin Gallo, bitte. Mulțumesc, doamna, Galo are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să încep și eu prin a-l felicita pe domnul raportor, colegul nostru Lechner, fiind un domeniu juridic uh, nu foarte interesant pentru toată lumea, dumnealui a făcut niște eforturi uriașe, dar sunt convinsă că aceste eforturi vor da roade. Propunerea dumnealui este una interesantă și va permite, poate, soluționarea unor chestiuni delicate. Nu am să revin asupra uh, conceptului de reședință obișnuită. Eu sunt de acord cu domnul raportor uh, asupra acestui punct. În acest prim schimb de opinii, aș vrea să evidențiez două dificultăți majore. Vorbesc mai despre două, deși ar fi mai multe. Mai întâi, problema frontierei între dreptul succesoral și dreptul uh, patrimonial. Și apoi, o a doua dificultate, cea a dualității anumitor regimuri pentru că există sisteme unde e nevoie de autoritatea unui judecător și sisteme în care nu e nevoie să se facă apel la un judecător. Mai întâi, apropo de frontiera între drept, dreptul uh, succesoral și dreptul patrimonial. Articolul 1, alineatul 3G, vorbește despre o soluție tradițională din dreptul internațional privat respectiv că se interzice publicitarea pentru uh, terenuri care sunt uh, obiectul unei succesiuni. De aceea sunt de acord cu raportorul care spune că trebuie suprimat articolul 9 din regulament pentru că el vine în contradicție cu acest articol numărul 1 aliniatul 3. Dar eu îi sugerez să facă la fel cu articolul 20 aliniatul 10. Cu alte cuvinte, să fie și el suprimat, deoarece el nu face decât să reproducă uh, articolul 9 în aplicarea sa. Consider că trebuie să evităm prevederi care pot să fie sursă de incertitudine juridică. Și ar trebui să avem prevederi care să vorbească strict de transferul de bunuri în cazul unei succesiuni, astfel încât să nu existe surse de conflict între statele membre din cauza diferențelor majore între dreptul intern dintre aceste state. Apoi v-am vorbit despre aceste regimuri diferite. În unele state membre se impune Uh, uh, sesizarea unui judecător, chiar dacă nu este vorba despre o succesiune litigioasă, ori în alte state membre toată procedura este complet diferită și se face doar apel la un notar. Noi trebuie să găsim soluții juridice care ori prin intermediul legii care poate să fie aplicată ori prin intermediul dreptului, să nu se creeze conflicte între aceste două categorii de uh, sisteme, pentru că sunt niște sisteme uh, care există de mult timp, care sunt adânc înrădăcinate în tradițiile acelor state. Eu cred că acest certificat nu trebuie să devină Uh, elementul uh, central al acestui regulament. Pentru că dacă ar exista uh, o, o, um, o întietate a jurisdicției europene față de jurisdicțiile naționale, riscăm să transformăm toate uh, succesiunile, toate uh, procedurile legate de moștenire în proceduri judiciare, știu că colegul meu Lechner este deschis, acceptă sugestiile noastre și eu aș vrea să-l rog să revizuiască definițiile de la articolele 2b și 2g, pentru că eu cred că acele definiții ale jurisdicției și ale competenței nu sunt suficient de precise. Din punctul meu de vedere, nu este foarte Uh, precis dacă formulăm lucrurile ca în articolul 5, alineatul 1, când vrem să facem, să tragem semnul egal între notar și autoritate jurisdicțională. Știu că, că în anumite țări, ca și în țara mea de o, origine, uh, moștenirile se uh, rezolvă în fața unui notar. Însă nu cred că putem să numim notarul o autoritate jurisdicțională și nu cred că putem să impunem aceleași norme precum uh, judecătorilor. Mulțumim, doamna Diana Wallis are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc și domnului Lechner pentru modul foarte atent în care a tratat această chestiune. Eu am această dificultate de uh, a mă fi născut într-un stat membru care a ales să nu participe la acest regulament, cel puțin pentru moment, dar unii dintre noi nutresc speranța că într-o bună zi vom fi și noi parte uh, contractantă, pentru că ar fi în interesul cetățenilor din țara mea care ar putea profita de pe urma acestui regulament. Este și motivul pentru care eu sunt recunoscătoare domnului Lechner pentru că el a încercat să se ocupe de chestiunea re, uh, rezidenților virtuali, precum și de drepturile de proprietate. Însă am ceva îngrijorări. În ce privește reședința obișnuită acum și, consider, și uh, considerentul care ar fi inclus prin amendamentul numărul 6, îmi place acest amendament, însă sunt convinsă că vor exista voci care vor critica acest amendament, vor spune că este sursă de incertitudine juridică. Am încercat deja să facem acest lucru în uh, Roma 2 și am avut această experiență neplăcută. Apoi, ceea ce mi se pare mie a fi calea corectă. De exemplu, la articolul 18b, care preia o formulare care ne-a fost sugerată de experți. Am putea să ne ocupăm de această chestiune numită în limba engleză clawback. Dacă folosim criteriile din articolul 12a pentru a hotărâ care este reședința obișnuită, atunci unul din aceste criterii ar trebui să fie orice fel de declarație cu privire la deținerea unei proprietăți într-un anumit, într anumit stat membru. Nu știu, oricum mi se pare totul foarte dificil. Nu știu exact cum putem să soluționăm um, această problemă. Eu mi-aș dori oricum ca cei din guvernul țării mele să se simtă mai în largul lor și să adere la acest text datorită succesilor dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată de direcția în care ne îndreptăm. Vă mulțumesc acum are cuvântul domnul Speroni. Domnule președinte, și eu apreciez deosebit de mult ce a făcut domnul Lechner în acest domeniu atât de complex, atât de dificil. Așa cum a subliniat și domnul Berlinger, aș vrea să revin și eu asupra reședinței obișnuite și a întrebării dacă să dăm o definiție sau nu. În textul din ianuarie 2011 există niște definiții, însă pentru termenul domiciliu nu se dă niciun fel de definiție. Se citează termenul domiciliu, dar nu este definit. Deci, din punct de vedere strict lexical, ar fi bine să vedem cum putem să eliminăm confuziile, pentru că dacă ne uităm într-un dicționar, găsim că reședință și domiciliu sunt sinonime dincolo de dificultățile de a găsi definiții și de a face ca ele să fie acceptate, ar fi bine să ne gândim și la conceptul de cetățenie. Eu cred că ar fi poate o soluție, ar fi mai bine. Conceptul de cetățenie este mai ușor de înțeles, de definit și nu este un termen care evoluează atât de mult. O reședință poate să fie una din uh, Uh, motive de confort. Dacă cineva vrea să scape de anumite impozite, de ajuns să închirieze un apartament timp de câteva luni, 3-4 luni într-o altă țară și să uh, declare că este reședința să obișnuită. Ori pentru o cetățenie, ca să schimbi cetățenia, nu e suficient de 3 sau 4 luni. N-am spus că e vorba despre reședință fictivă, am spus reședință de confort. Poate să fie și fictivă. Dar când vorbim despre fictive, spunem că poate nu sunt, sunt scopuri și mai puțin nobile. Dar trebuie să reevaluăm toate aceste lucruri, mai, cu atât mai mult cât este vorba despre niște chestiuni transnaționale. În Italia, totul se bazează pe cetățenie, nu pe reședință, dar există și state în care reședința este uh, importantă. Dacă ești, uh, ai două reședințe diferite în, în același stat membru, nu se schimbe nimic, dar dacă ai o, o reședință în Belgia și o alta în Germania, uh, bineînțeles că acest lucru poate să aibă un impact. Oricum, mi se pare mai simplu să definim și să menținem principiul cetățeniei mai degrabă decât pe cel al reședinței. Eu unul am să fac niște amendamente în acest sens. Dankeschön. Frau Kollegin Lichtenberger, bitte. Vă mulțumesc, doamna Lichtenberger, vă rog. Vă mulțumesc. Doresc să mulțumesc și domnului Lechner pentru că a abordat atât de bine acest uh, dosar. Am discutat uh, în acest sfârșit de săptămână cu mai mulți uh, cetățeni pentru a afla care sunt uh, părerile lor. Și vreau să vă spun că cetățenii își doresc chiar mai mult, doresc să înțeleagă mult mai ușor situația um, și în momentul în care copiii sau alți moștenitori trăiesc în alte țări sau dacă persoana respectivă își schimbă locuința în, altă, în alt stat. Știm că nu putem să rezolvăm situația cât mai ușor, însă cât foarte rapid. Însă trebuie să încercăm. În ceea ce privește reședința obișnuită, Cred că, ținem seama, cred că trebuie să ținem seama de un uh, aspect. Există, uh, există analogii cu cetățenia, însă haideți să ne gândim la modul practic. Copiii s-au mutat în străinătate, tatăl sau uh, mama trăiește încă în țara de origine și deoarece persoana respectivă trebuie să fie îngrijită, se mută și ea în străinătate. Atunci uh, nu mai uh, putem discuta despre cererea obținerii cetățeniei în cealaltă țară, deoarece pentru aceasta există pași practici, motive practici. Și atunci putem uh, recurge la această definiție legată de centrul, uh, de locul unde se află centrul vieții fiecăruia. După părerea mea, cred că uh, trebuie să ne confruntăm în mod concret cu situații concrete și ajungem astfel la problema legată de notari. Notarii au un rol foarte important în anumite state, în alte state au un rol mai redus și în unele state chiar nu există notari. Și și din uh, acest punct de vedere, cred că va trebui să găsim o soluție care poate fi înțeleasă de către cetățeni și care poate fi în practică de cetățeni pentru ca acest regulament să, să aibă efecte asupra uh, vieții celor uh, pe care dorim să-i ajutăm. Desigur, putem uh, discuta uh, despre diferitele uh, profesii care au uh, interese specifice în acest domeniu și am fost abordați probabil fiecare dintre noi din uh, diferite părți, însă cred că nu trebuie să uităm care sunt întrebările practice. Uh, care, um, care sunt întrebările practice pentru cineva care se confruntă cu aceste aspecte de moștenire de la o țară la alta. Nu trebuie să ținem să ne gândim doar la anumite profesii, ci la cei care sunt afectați de această situație. De aceea cred că trebuie să um, dăm dovadă de o abordare uh, practică în ceea ce privește rezolvarea problemelor uh, reședințe obișnuite. Trebuie să ne gândim la care este situația concretă a unei persoane care trebuie să se mute în străinătate pentru a fi îngrijită. Aceasta ar fi um, principala mea uh, remarcă și doresc să vă mulțumesc, deoarece cred că mergem într-o direcție bună și va trebui să vedem care va fi situația cu dificultățile din Consiliu și nu doresc să mă uit acum în mod expres la colega Wallis din acest punct de vedere, însă cred că dacă avem această abordare bazată pe lucruri practice, cred că vom găsi o soluție. Cred că nu putem accepta situația ca în ceea ce privește divorțurile să, ajung, să ajungem la un turism a celor care divorțează, pentru că în uh, Regatul Unit uh, vor primi mai multe mai multe drepturi în urma unui uh, divorț. Da, este vorba de o nouă formă de competitivitate, spune domnul președinte. Tadeusz Iesca. Dziękuję, panie przewodniczący, dołączając się do... Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc și eu colegului uh, Lechner Și aș dori să atrag atenția asupra faptului că există foarte multe uh, aspecte legate de uh, dreptul succesiunilor. Aș dori să atrag atenția asupra situației uh, specifice care se manifestă odată cu o succesiune se poate întâmpla ca cel care redactează un uh, testament să nu țină seama de familie, să nu se referă în testament la copii sau la soție. Și în dreptul uh, moștenirilor din Polonia există o anumită uh, parte obligatorie care este prevăzută din punct de vedere juridic pentru a Uh, pentru a ajunge la uh, membrii familiei, chiar dacă aceștia nu sunt amintiți în uh, testament, în mod expres. Și o asemenea soluție este foarte eficientă dacă se dorește blocarea unor situații apărute în urma unor litigii. în situația în care există uh, o relație între cel care scrie testamentul și uh, cei care nu se numiți în testament. Vă mulțumesc. La sfârșit, domnul Lechner. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și colegilor pentru uh, intervențiile foarte interesante și competente. Aș dori însă să subliniez un aspect important, și anume cetățenia uh, ar da peste cap întreaga propunere dacă am luat în considerare asta. Din punctul acesta de vedere, am conștiința curată, domnule Speroni, pentru că am participat împreună la, la dezbaterea din Comisia Jurii cu privire la Cartea Verde și am fost de aceeași părere cu noastră atunci. Însă, de-a lungul anilor, când am încercat să-mi dau seama cum ar putea să funcționeze, mi-am dat seama că așa nu funcționează pentru că nu se poate uh, Um, rezolva situația cu alegerea dreptului uh, material. Dacă îi dăm uh, cetățeanului posibilitatea de a alege ce va alege, reședința obișnuită, ajungem la situația uh, menționată de domnul Țevsca. Se mută un an în altă țară, deci se mută câțiva ani într-o altă țară, alege dreptul material de acolo și apoi se întoarce în țara de origine. Problema reiese din, combina, din această combinație și de aceea am reușit și să îmi elimin mustrările de conștiință în acest sens. Însă, trebuie spus că nu este suficient dacă cineva închiriază o locuință pentru câteva luni. Am menționat asta și în expunerea de motive. Trebuie ca persoana respectivă să se mute și eventual și decesul să aibă loc acolo. N-am putea să includem situațiile în care cineva știe că în curând va deceda și se mută repede într-o altă țară ca să-și rezolve situațiile familiale. Oricum aici ar trebui să ne bazăm totuși un pic și pe um, responsabilitatea cetățenilor un uh, cetățean uh, italian care își uh, convertește toată averea în argint și se mută în Franța, se aplică dreptul franțuzesc, dar se știe foarte clar că dreptul franțuzesc este la fel de strict ca uh, cel italienesc. Poate cu excepția Marii Britanii, cu toate că și acolo există ceva similar, în principiu nu ar trebui să fie uh, probleme. Apoi, în ceea ce privește definițiile, s-a menționat acest lucru. O problemă ar putea să fie uh, traducerile. Însă este foarte clar că uh, reședința obișnuită va deveni un concept uh, european și care va fi uh, introdus în jurisprudența Curții Europene de Justiție. La ora actuală este vorba de situația concretă, factuală. Nu este vorba de faptul că este cineva înregistrat undeva, ci pur și simplu din punct de vedere obiectiv, unde există, unde este centrul vieții cuiva. Și de la caz la caz poate să fie problematic, însă așa se întâmplă lucrurile de fiecare dată. Și când este vorba de traducere, va trebui să vedem dacă se cheamă rezident sau rezidenția sau se găsește alt cuvânt în franceză, în, germania, în germană. Eu am uh, folosit o expresie specifică de fiecare dată pentru reședința obișnuită în limba germană. Așadar, aceste lucruri cred că pot să rămână așa cum sunt prevăzute. Domnului Bellinger trebuie să-i spun că sunt de acord, fie că este vorba de portalul uh, cu privire la justiția al Uniunii Europene sau pe altă uh, Uh, cale trebuie ca cetățenii să fie informați pentru, uh, cu privire la formalitățile ce trebuie făcute. Doamnă Galo, articolul 9 este uh, o reglementare a competențelor și nu avem nevoie de ea. Dar nu este vorba de o reglementare de drept material. Ceea ce am propus cu articolul 20a, ceea ce parțial se suprapune, dar nu se contrazice cu articolul 1, acolo unde este uh, Uh, menționat, menționat domeniul de aplicare. M-am gândit și dacă n-am putea reformula domeniul de aplicare și să excludem asta din domeniul de aplicare. Însă atunci am fi uh, contrazis obiectivul nostru. De aceea spun, se suprapune puțin, dar nu se contrazice. La 20A să să rămânem cu un exemplu franțuzesc. Dacă actul de deci uh, cu actul de uh, part, așa numitul act de partaj se uh, ajunge direct la dreptul succesoral. Acesta este aplicat în mod direct. Însă, dacă actul de partaj se face în Franța, atunci acesta intervine cu actul notarial. În dreptul german acest lucru nu există, în dreptul austriac nu există. Și în Ungaria, Slovacia, Cehia există alte prevederi. Acolo se cere să, aibă, să fie elaborat, să fie redactat un document, un act, însă um, decizia este uh, definitivă numai în momentul noii înregistrări în uh, cartea funciară. În Austria, de exemplu, o, uh, o hotărâre judecătorească este cea care stabilește situația finală. Este constitutivă. Așadar, putem vedea situația în care notarul francez face un așa numit act de partaj, dacă respectă prevederile germane nu e nicio problemă și acest act poate fi executat la Cartea Funciară din Germania fără să existe pași suplimentari foarte complicați. Însă, uh, hotărârea este definitivă numai în momentul în care are loc uh, înregistrarea în Cartea Funciară. Pentru că numai așa se asigură coerența aplicării dreptului. Poate că ar trebui să mai analizăm o dată în detaliu definițiile. Pentru mine important a fost următorul lucru. Instanța, tribunalul, este numai ceea ce are competențe de instanță în statul membru respectiv. În Austria, de exemplu, sau și în Ungaria, notarul, poate în viitor și în Germania, așadar, notarul poate să uh, aibă la un moment dat uh, sarcini uh, similare cu ale unei instanțe. Apoi se pune întrebarea cine emite certificatul de moștenitor. Rămâne de văzut cine este, cine va fi uh, organismul respectiv, însă acest lucru nu înseamnă de la sine înțeles că va fi vorba de o instanță. Trebuie să vedem dacă putem să găsim o formulare mai precisă în acest sens. În ceea ce privește uh, ceea ce spunea doamna Wallis cu privire la reședința obișnuită, sunt de acord cu dumneavoastră, însă până acum nu mi-a venit nicio idee mai bună. Va trebui să vedem cum abordează uh, Regatul Unit acest aspect și ce fel de propuneri vor exista cu privire la așa numitul clawback. La final, vă mai spun o dată orice soluție vom găsi, doamnă Lichtenberger. Doamnă Lichtenberger, puteți să le spuneți cetățenilor dumneavoastră că nu numai situația se va îmbunătăți, dar cu siguranță va deveni mai simplu și se va asigura o, se va asigura o anumită o certitudine juridică. S-ar putea să rămână totuși complicat, dar va fi cu siguranță mai simplu decât în prezent. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim, domnule raportor. Am uh, folosit timpul uh, fără milă. Am să vă fac o uh, propunere și anume să discutăm partea cu ușile închise mâine la ora 15. Am să-i fac o propunere domnului Masalca pentru raportul Lechner. Am promis că, după cum am spus, sprijin ceea ce a spus doamna Lichtenberger. Aș dori să vă atrag atenția asupra două aspecte și să numesc un exemplu. În primul rând, problema traducerilor scrise a actelor uh, oficiale. Am discutat acest lucru la Luxemburg săptămâna trecută. Este o problemă mare. De exemplu, din limba franceză să se uh, traducă unele lucruri în, uh, în alte limbi, în germană, de exemplu. Aceasta este problema de bază cu care se uh, confruntă serviciul nostru de traduceri și de interpretare. Apoi, în ceea ce privește turismul divorțurilor, cred că din acest punctul de vedere nu trebuie să deschidem noi o piață. Aceasta deschide, există deja în Europa Centrală și de Est. Poate la un moment dat vom reuși să, să limităm acest fenomen însă. În al treilea rând, s-a ajuns în jurisprudența cehă la mari modificări în dreptul succesoral, care sunt în mare contradicție cu ceea ce se propune acum aici. Iată, aveți în fața dumneavoastră un nou inamic. Ultimul lucru pe care aș dori să-l spun este că poate am avea nevoie de un certificat de moștenitor european așa cum îl regăsim în romanul uh, lui Victor Hugo, Le Mizerable. Vă mulțumim. Putem să luăm acum deciziile procedurale necesare. Termen pentru amendamente 5 mai, văd că nu există obiecții, se adoptă ca atare. Este vorba de mandatul pentru un acord în primă lectură pe care l-a citit domnul Lechner. Puneți de la premisa că vom negocia asta pentru că n-aș dori să stăm în, uh, conciliu, în consiliere la miezul nopții cândva la Luxemburg cu privire la acest subiect. Acestea fiind spuse, domnul Lechner poate începe uh, negocierile cu Consiliul. Bun. Cu acesta trecem la raportul Masip Hidalgo, politica de audit. Nu mai avem uh, foarte mult timp, dar măcar să începem cu acest subiect. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă spun uh, cât de mulțumit sunt de um, Cartea Verde a comisarului uh, Barnier. Aș dori să-i mulțumesc pentru curajul său politic și pentru stilul în care au avut loc consultările o consultare cu bază largă ce a acoperit întregul spectru politic. Am uh, invitat la Bruxelles experți japonezi, americani, întreaga lume capitalistă să analizeze această politică și cred că am uh, obținut uh, foarte multe idei importante. Ne aflăm la un punct cheie în timp acum. Trebuie să-l ascultăm pe domnul Barnier. Îl sprijin. Însă, am spațiul limitat pentru a mă exprima, nu pot să spun într-un raport tot ce se spune în Cartea Verde, nu pot să acopăr toate subiectele. Am încercat să fiu cât se poate de succint, pentru că am vrut să am o atitudine de încurajare față de comisie să pună lucrurile în mișcare înainte de finalul acestui an. Avem nevoie de o propunere legislativă înainte de finalul anului care să constituie baza pentru începerea dezbaterii. Este vorba de o politică care se referă la un oligopol și avem nevoie de competiție pentru că oligopolurile sunt împotriva spiritului Uniunii Europene și sunt împotriva a ceea ce numim piața unică. Este vorba de probleme sistemice pe care le-a menționat și domnul Barnier. Lecțiile de pe urma crizei ne arată că trebuie să trecem dincolo de oligopol. Trebuie cu, totuși, cu toții să ne asumăm răspunderea și să ne asigurăm că există mult mai mulți participanți în acest proces. Trebuie să se ia măsuri pentru ca mai multe IMM-uri să participe la acest proces să scăpăm așadar de acest oligopol înainte ca marile companii să acopere 99% din uh, activitățile de audit ce au loc în anumite țări. În Germania sunt două companii care domină piața. Acest lucru este îngrijorător. Deci domnul Barnier are dreptate. Trebuie să începem să implementăm măsuri ca să ne asigurăm că auditul este independent de calitate și că există garanții în acest sens. Garanții și cu privire la transparență. Astfel, nu ne uh, referim, ne asigurăm că beneficiile nu se duc numai la acționarii marilor companii. S-a întâmplat ceva nou în această criză. Un lucru care ne-a făcut să ne uităm la această politică de audit, să o luăm din nou în considerare. Există erori sistemice care uh, au devenit vizibile în, cazul criz, în cadrul crizei și care necesită acțiuni din partea uh, legiuitorilor. Dacă ați fost la Bruxelles și mandatul trecut, știți că am discutat acest subiect acum 4 sau 5 ani cu, în legătură cu altă dezbatere. Iar dezbaterea de atunci a fost foarte frustrantă. Există interese, um, există patru companii care domină întreaga piață și nu înțeleg de ce noi încercăm să le limităm creșterea. Ei consideră că ideile domnului Barnier sunt o bază de negociere, însă ceea ce își doresc ei este să negocieze înspre păstrarea status quo-ului. Dar acest lucru este deplorabil. Cred că dacă nu facem ceea ce trebuie să facem, uh, ar trebui să ne fie rușine. Vedem cum lobbyurile au activități și depun presiuni aproape criminale. Sí, gracias, señor presidente. Voy a procurar hacerlo en mi intervención con... Mulțumesc, domnule președinte. Știu că nu mai avem uh, mult timp la dispoziție și dori să încheiați ședința. Domnul raportor este un uh, uh, prieten de-al meu, este foarte angajat și ca și um, un erou foarte bine cunoscut ar dori să lupte împotriva morilor de vânt. Desigur, în principiu are dreptate. Sunt de acord cu unele aspecte, însă nu cu toate. Am putea uh, analiza uh, aspectele negative din mai multe perspective și ar trebui să vedem care sunt cauzele pentru această problemă. Există o problemă în ceea ce privește încrederea publică. Domnul Masiv are dreptate dintr-un anumit punct de vedere. Trebuie să existe uh, informații bune, informații relevante pentru piață, pentru a construi încredere. Avem nevoie de un uh, mediu de reglementare stabil care să stabilizeze piața și, desigur, avem nevoie de uh, supraveghetori independenți ai pieței, un lucru esențial pentru piețele în, în Europa. A existat o dezbatere pe marginea acestei teme deja și, după părerea mea, aceasta ar trebui să fie baza pentru noi pentru a ne asigura că vom consolida încrederea pe piețe. Acest proces în uh, Europa este unul lung și complex. Tocmai am încheiat procesul de punere în aplicare a directivei referitoare la audit și în țara din care provin eu și domnul Masip, în Spania, tocmai a fost adoptată o nouă lege în ceea ce privește auditul. A fost adoptată în urma unei unanimități în uh, Parlament și am implicat foarte mulți actori în acest proces. După părerea mea, cred că concentrarea, acest proces de concentrare pe piața auditului a, a în mâinile unor foarte puțini actori este periculoasă, însă nu cred că reprezintă un risc sistemic în acest moment. Trebuie să ne asigurăm că companiile normale de audit uh, reprezintă, își uh, îndeplinesc uh, sarcinile. Cred că trebuie să găsim soluții alternative care s-au dovedit că au funcționat foarte bine în, în trecut, de exemplu când, uh, când vine vorba de rotarea uh, companiilor de audit, și acest lucru este important, și am văzut că există o concentrare care se manifestă pe piața de audit. Acesta fiind spuse, domnilor și domnilor, aș dori să sub, subliniez faptul că ne confruntăm cu o provocare în ceea ce privește consolidarea competi- competitivității Cred că în anii trecuți am făcut un salt foarte mare în ceea ce privește implementarea unor noi standarde și unor noi uh, regulamente. Avem acum uh, directiva care se referă la uh, transparență. În ceea ce privește auditul, există noi reguli, există noi reguli în ceea ce privește independența și transparența și există uh, prevederi suplimentare care se aplică tuturor celor care sunt activi în mediul uh, afacerilor. În uh, final, cred că cea mai bună lecție pe care o putem învăța din această criză economică este să stimulăm toți factorii care sprijină consolidarea economică în secolul 21. Cred că trebuie să îmbunătățim toate aspectele uh, și nu ar trebui să punem în uh, de aceste principii. Pentru a îmbunătăți inform- informarea financiară și reprezentarea uh, companiilor de audit, um, acestea sunt lucrurile pe care trebuie să le facem. Sper că am putut să explic anumite aspecte astăzi și voi înainta amendamente și um, sper că vom ajunge la un uh, compromis larg. Nu cred că uh, vom avea probleme din acest punct de vedere. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Termenul de depunere a amendamentelor este 28 martie. Doresc să mulțumesc uh, interpreților și vom continua ședința mâine la 9.30 după întâlnirea coordonatorilor. Vă mulțumesc!